Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να απολογηθώ για την καθυστέρηση. Bună dimineața, doamnelor și domnilor colegi. Vreau să vă cer mai întâi scuze pentru întârzierea cu care am ajuns. A existat o mică confuzie aici la nivelul prezidiului și, uh, în consecință, tocmai acum am fost informat că voi uh, uh, fi cel care va conduce această ședință. De aceea, haideți să nu întârziem prea mult. Încă o dată îmi cer scuze și deschid ședința Comisiei AFET. Mr. Tavares, rapporteur of the review of the U.S. human rights Strangery. Domnul Tavares uh, care are punctul 6 de pe ordinea de zi, a solicitat ca uh, punctul său de uh, raportul său să fie discutat înainte de informare din partea domnului Cozacu Marculis. În același timp, În același timp, raportul doamnei Șache privind libertatea digitală se amână. Iată care sunt modificările la ordinea de zi. I have the pleasure of... Avem, am plăcerea de a o prezenta pe doamna Uh, Sarah Cliff, um, secretar general adjunct al ONU, care ne va vorbi despre inițiativa ONU privind capacitățile civile și dezvoltarea cooperării cu Uniunea Europeană. Doamna uh, Cliff uh, este responsabilă ca secretar general adjunct al ONU de cinci domenii eh, centrale de activitate ale acestei organizații. Și acum, fără alte întârzieri, am plăcerea să dau cuvântul doamnei Cliff, îmi cer scuze, doamna Cliff, că am pierdut cam mult uh, vreme, dar atunci uh, vă dau cuvântul fără întârziere. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, stimați membrii acestei comisii, pentru prilejul de a avea un schimb de informații cu privire la capacitățile civile ale ONU. Capacitățile civile au fost introduse în activitatea noastră uh, din următorul considerent. Dacă nu suntem în măsare, măsură să susținem instituții puternice ale statului care să ofere reprezentare politică uh, cetățenilor, care să ofere uh, un sistem judiciar funcțional, care să confere stabilitate, stabilitate economică, dacă nu putem uh, susține așadar aceste instituții naționale în țările care tocmai au ieșit dintr-o situație de conflict, atunci acest proces de recuperare post-conflict uh, trebuie să fie uh, dirijat prin alte uh, mijloace. Sprijinirea instituțiilor naționale în Libia, Yemen, Costa de Fildeș, Liberia, Haiti, Timor-Leste, a fost un efort crucial al Națiunilor Unite și uh, a fost un element central al eforturilor noastre de menținere și restabilire a păcii. Sigur că aceste instituții nu pot uh, garanta uh, uh, uh stabilitatea de unele singure, uh, nu pot elimina riscul reapariției unor uh, conflicte. Uh, activitatea noastră acoperă uh, cinci domenii, procese politice inclusive, securitate și siguranță, domnia statului de drept, crearea locurilor de muncă și administrația centrală. Sigur că prin activitatea Eh, noastră învățăm uneori eh, cu un preț destul de mare, mă gândesc la misiunile în Haiti și în Timor, eh, la dificultățile din Afganistan. Uneori avem dificultăți în a aplica modele tehnice aduse din afară în condițiile locale de acolo și evident că nu este posibil să uh, transplantezi uh, instituțiile și funcționarea lor dintr-un loc în altul fără ajustări. Însă foarte important este crearea acestor capacități civile pentru a ajuta guvernele și instituțiile statului să se refacă, să se renoiască și pentru a crește încrederea cetățenilor în acele instituții. Nu în ultimul rând pentru a ajuta procesele decizionale din acele uh, țări Uh, pentru a le aduce mai repede la normalitate. Tocmai de aceea, credem că această inițiativă privind capacitățile civile face în primul a, rând uh, trei lucruri. Um, ne lansăm în parteneriate pentru a împărtăși din um, experiența și expertiza noastră, Ehm, susținem reforma în cadrul oferit de Națiunile Unite și intervenim în eh, crearea de capacități eh, nemijlocite la nivelul noilor instituții create. Sigur că eh, această activitate prezintă interes și pentru instituțiile UE. În ce privește angajamentele noastre din anul trecut, am ajutat uh, regimurile în tranziție din Libia, Liberia, Coasta de Fildeș, Sudanul de Sud, Haiti uh, și în misiunea noastră de menținerea păcii din uh, Timor-Leste. Acum suntem pe cale de a oferi astfel de asistență în Yemen și sigur că în momentul în care se vor modifica circumstanțele monitorizării în Siria vom face acolo și același lucru. Eh, sigur că există multe asemănări între cum tratează ONU și cum tratează UE acest eh, suport instituțional. Mai întâi, sigur că trebuie dezvoltate instrumente de dezvoltare eh, economică și politică în condiții de securitate. Vă dau câteva exemple. Au existat în Liberia mai multe încercări acum câțiva ani pentru a susține forțele de menținere a păcii în a Uh, crea uh, o uh, securitate internă durabilă. Eforturile însă au eșuat la diferite momente, din diferite motive, pentru că cei care, aceia care susțineau doar funcțiile, forțele de menținere a păcii nu susțineau în același timp și refacerea sistemului judiciar. Dar bugetul liberian nu avea nu avea bani suficient să plătească polițiștii și uh, judecătorii, magistrații uh, din uh, uh, instanțele judecătorești. De aceea, noi uh, trebuie să oferim mai întâi uh, securitate politică, dar în același timp trebuie să susținem și celelalte uh, uh elemente din sistemul acesta general care asigură pace, justiție, administrarea justiției. Trebuie să uh, Uh, facem acest lucru, evident, în uh, cooperare cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional. Apoi, uneori trebuie ca în procesele noastre decizionale să ținem cont de ciclurile politice de la fața locului. Și dumneavoastră, stimați membrii acestei comisii, uh, știți cu siguranță foarte bine că în, um, în alte părți um, ciclurile politice sunt mai lungi, deciziile se iau mai încet, mai dificil, factorii de decizie politică nu au experiență uh, de guvernanță cum aveți dumneavoastră și totul merge pe încredere sau neîncredere. În Libia am abordat, am folosit o abordare uh, ajustată din punct de vedere al uh, al planificării misiunii noastre, pentru că ne-am dat seama că și libienilor uh, uh, le va fi necesar un anumit timp uh, până se vor decide ce anume ajutor să ceară din partea Națiunilor Unite. Și abia atunci am putut demara a doua fază a misiunii noastre. Un alt element care este relevant pentru intervenția ONU, dar și cred că este la fel de relevant și pentru UE, e că în uh, crearea acestor capacități civile trebuie să implicăm atât țări din nord uh, cât și din emisfera sudică. Um, pot da exemplul țărilor din cadrul Revoluției Arabe. Multe aceste țări Uh, și-au exprimat deja uh, interesul pentru uh, modul în care s-a petrecut tranziția internă a unor state care au aderat nu de mult la Uniunea Europeană, care odinioară au fost supuse unor regimuri autoritare cum anume eh, au fost, eh, a fost aici eh, reformată justiția, cum s-a creat un sistem judiciar independent și așa mai departe. Deci există un interes pentru a se utiliza, a face auz de această experiență experiența acumulată în Estul Europei, dar și în Portugalia cu ceva mai multă vreme în urmă. Pe de altă parte, există Uh, există suficienți uh, oameni cu expertiză corespunzătoare care vorbesc, uh, de exemplu, limba arabă și care prin cunoașterea contextului local pot fi pot participa la aceste eforturi. Deci pentru noi este important să compilăm mai întâi o structură de asistență care să includă uh, state din Nord, de exemplu state membre ale Uniunii Europene, care au experiență foarte bună în ce privește crearea de instituții de bună guvernanță, dar pe de altă parte să implicăm și uh, uh, țări din regiune care contribuie cu o expertiză, mai ales cu privire la, uh, la, la cunoașterea uh, specificului local și regional. Deci trebuie să existe un parteneriat între nord și sud pentru a asista țările în curs de tranziție. Un alt exemplu ar fi un program pe care îl desfășurăm în Sudanul de Sud, unde guvernul norvegian colaborează cu guvernele etiopian, ugandez și kenian în a uh, asista uh, guvernul din Sudanul de Sud să își uh, constituie și să-și consolideze instituțiile de guvernare uh, centrale pe care până acum evident nu le-a avut. Apoi mai avem și parteneriate pentru expertiză. În esență, vrem să lansăm niște platforme care să reunească capacități, expertize din uh, partea unor ONG-uri, organizații guvernamentale, uh, autorități centrale, care, uh, expertize care ar putea fi relevantă pentru țările în curs de tranziție. Inițiativa aceasta la Națiunile Unite s-a bazat pe două principii în identificarea expertizei relevante. Mai întâi că Națiunile Unite nu doresc să uh, realizeze acest efort de, de refacere instituțiilor uh, publice de una singură. În al doilea rând, vrem să ne adresăm în primul rând partenerilor care au deja experiență, fie internă, fie prin cooperare externă, au experiență așadar cu aceste țări în curs de tranziție. Așadar, platforma pe care o avem în funcțiune este, se numește Cap Match. Uh, ideea este de fapt simplă. Țările care solicită astfel de capacități uh, în solicitarea lor către Națiunile Unite descriu pe scurt aceste uh, capacități pe care le doresc și pe de altă parte ă, țările cu expertiză sau ONG-urile corespunzătoare pot oferi capacități și atunci ă, se poate recurge la ă, expertiză din mai multe surse în momentul în care nevoile și oferta se potrivesc. De asemenea, suntem preocupați și de reforma internă la nivelul ONU. Ca orice organizație mare, trebuie și noi să ne revizuim procedurile, mecanismele de acțiune pentru a vedea dacă putem să ne adaptăm suficient de rapid la realitățile din țările pe care le asistăm, dacă suntem suficient de flexibili. Și aici aș evidenția un element care poate fi o, constitui uneori o provocare pentru eforturile acestea multilaterale, și anume este dificil să pui la aceeași masă uh, uh, pe cei care sunt activi în domeniul securității politice și, uh, pe de altă parte, cei care lucrează în dezvoltare și cooperare pentru dezvoltare. Deci, Uh, în ultimele luni am încercat să uh, aducem la aceeași uh, masă de discuții pe aceea care lucrau în domeniul forțelor de menținere a păcii și respectiv cei care lucrau în asistența umanitară. Prin acest efort dorim să ne asigurăm că eforturile noastre nu sunt fragmentate, ci că exploatează sinergiile existente în țări precum Libia, Liberia, Costa de Filde și așa mai departe. Uh, cu acestea, domnule președinte, m-aș opri aici și sunt dispus să, evident, să răspund la eventuale întrebări. Mulțumesc, doamnă Cliff, pentru aceste, uh, această prezentare scurtă, succintă, dar foarte clară și bine structurată. Uh, trecem acum la dezbaterea deschisă. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Și dau mai întâi cuvântul domnul, uh, domnului Iolainen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și pentru această prezentare a doamnei Cliff. Um, Parlamentul European uh, s-a angajat întotdeauna pe calea uh, reconstrucției civile a țărilor uh, în stare de post-conflict și cred că Uniunea Europeană, ca un soft, fel de soft power, pentru că noi nu suntem o unitate militară de menținere a păcii, Uniunea Europeană așadar poate să ajute foarte mult. Războaiele se poartă cu brutalitate, se poartă foarte repede, dar este mult mai anevoios și mult mai uh, uh, lent uh, să reconstruiești uh, justiția, pol- forțele de poliție, uh, instituțiile publice, acolo mai ales unde nu există suficiente capacități. Întrebarea mea este uh, cum se activează aceste uh, demersul din partea ONU. Cum, cum există o autosesizare a ONU, există un contract cu țara respectivă, în, în, un acord în baza căruia se face uh, acest lucru? Uh, și noi în Uniunea Europeană, prin politica uh, uh comunii de securitate, prin politica externă, avem posibilități de intervenție. Cum, cum colaborăm cum am putea colabora cu dumneavoastră? Și apoi eh, ați spus că există țări care sunt interesate de experiența eh, țărilor din estul Europei, eventual din Spania și Portugalia, dar dacă mă gândesc la țările pe care dumneavoastră le-ați menționat, Liberia, Libia, Yemenul, eh, nu știu ce pot învăța aceste țări de la noi, pentru că situațiile noastre sunt foarte, dificil, foarte diferite totuși. Deci, Credeți că există lecții de învățat uh, de pe urma acestei tranziții de la comunism la democrația occidentală pentru acele țări? Mulțumesc. Vreau să rog uh, colegii și colegele să mai punem mai multe întrebări, să epuizăm de fapt runda întrebările pentru ca doamna Clip să poată răspunde în, uh, într-un singur calup. Ähm, doamna Lezing, mulțumim pentru această prezentare. Este o activitate umanitară extraordinar de importantă pe care desfășurați și uh, n-am decut cuvinte de prețuire și de laudă pentru intervenția noastră în acele țări extrem de dificile pe care le-ați menționat. Astăzi vorbim însă de uh, inițiative privind capacitățile civile. Uh, nu vreau să îl contrazic pe colegul Iolainen poate numai să-l provoc. Nu știu dacă Națiunile Unite sunt o organizație civilă sau pot fi considerate ca atare. Dumneavoastră, doamnă Cliff, ați vorbit despre comprehensive approach, o abordare cuprinzătoare. Um, mă întreb în ce măsură această abordare cuprinzătoare um, acceptă uh, și uh, uh, cooperarea dintre domeniile militar și civil, adică forțe de menținere a păcii și capacități uh, de dezvoltare. Aș mai vrea un, avea un comentariu și încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Avem și noi uh, oarecare experiență acumulată în cazul Haiti și în ce privește eh, Haiti, știm că și înainte de ultima catastrofă au existat mari perioade de foamete și conform eh, FAO, eh, catastrofa și marea foamete din 2008 ar fi putut fi prevenite cu mai puțin de 100 milioane cheltuieli Eh, pe când eh, Națiunile Unite ar fi cheltuit mai mult de 600 eh, de milioane de dolari anual. Sunt niște cifre care pentru mine sunt oarecum dificil de, de, de acceptat și de interpretat. Vreau să întreb dacă de atunci încoace ați reformat puțin procedurile dumneavoastră. Experiența din Irak, din Afganistan, dar și din Haiti a arătat că Chiar și eh, intervențiile civile de multe ori nu sunt în măsură să eh, susțină în mod durabil eh, instituțiile statale, pentru că există concepții diferite, dar există și foarte multe condiționalități. Cred că, ă, dincolo de toate, trebuie ă, susținută în mod durabil și economia autohtonă a țărilor respective. Dacă ne gândim la Afganistan, de exemplu, ă, constatăm că firme străine Eh, construiesc eh, cu eh, dezvoltă proiecte imobiliare utilizând muncitor, angajând muncitor tot străin, deci banii nu rămân în țară. Ci este vorba, ca, ca și în, în Afganistan, ca și în Irak, de o permanentizare a dezastrului. E, și atunci vă întreb, cum se poate face ca intervențiile de scurtă durată sau de durată medie până la durată lungă. Cum se poate face așadar ca aceste intervenții să țină cont de interesele sociale, culturale și politice de, ale oamenilor de la fața locului? Więc jeśli można, to ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie... Aș dori întâi de toate să mulțumesc doamnei Cliff pentru informațiile pe care ni le oferiți, spune domnul Zemke, și aș avea o întrebare diferită de cele de până acum. Știm că pentru a reuși să încheie un conflict e nevoie de un proces îndelung. Nu e ca într-un război unde totul se poate încheia dintr-o dată. Ne aflăm într-o situație de criză, de conflict, care durează de foarte mult timp și pentru a ieși din această criză e nevoie de mult timp. Prin urmare, eu aș avea următoarea întrebare. Care este capacitatea de care dispune ONU în astfel de situații? ce posibilități are la dispoziție, care este potențialul uman. Când se ajunge în o zonă, într-o zonă, într-o regiune care a suferit catastrofe, um, care sunt capacitățile concrete, resursele umane, specialiștii pe care ONU are la dispoziție. Știm foarte bine că e nevoie să fie prezenți experți în diferite domenii din, începând cu domeniul juridic și până la experți în um, inginerie, de exemplu, ca să reconstruiască rețeaua de alimentare cu apă. Și încă o întrebare activitățile pe care le desfășurați se bucură și de sprijinul financiar necesar, pentru că există totuși niște activități îndelungi pentru care e nevoie de multe persoane. Siguranța financiară e un element important aici. Aș vrea să știu, deci, care este poziția 1. Οι αγορητές, οι ομιλητές, να μου επιτρέψετε να δώσουμε Iată, au fost puse deja unele întrebări. Aș propune să dăm cuvântul doamnei Cliff să uh, răspundă la aceste întrebări și poate avem timp și pentru a doua rândă de întrebări. Perfect. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește modul în care funcționează ONU și colaborarea cu guvernele, prezența ONU în țările în care ne aflăm se desfășoară în două modalități. În majoritatea țărilor avem o prezență constantă pe teren, unde avem agenții de dezvoltare care sunt prezente pe termen lung. Și acestea creează o strategie globală la solicitarea guvernelor respective, după care semnează un cadru global, un acord global cu privire la domeniile în care vor a, a, activa. În țările în care se produce o criză, o schimbare, un proces de tranziție brusc, evident, aceste agenții trebuie să își adapteze activitatea foarte repede și noi le oferim sprijin pentru a putea face o analiză a conflictului, pentru capacitatea de a trece la acțiuni preventive atunci când se anunță o criză. Asta este o metodă. Cea de-a doua metodă uh, trebuie să existe o autorizație din partea Consiliului de Securitate, ca și pentru misiunile de menținere a păcii, un trimis special sau o inițiativă de mediere. De regulă, cadrul acesta de autorizare se află la nivelul Consiliului de Securitate, mai degrabă decât guvernul în cauză. Însă, în ceea ce privește capacitățile civile, trebuie să existe o solicitare clară venită din partea guvernului țării în cauză, pentru a putea să fim prezenți acolo, fiindcă de această dată nu e vorba de a trimite misiuni de observare a alegerilor sau trupe Eh, sau forțe polițienești, dacă vorbești despre construirea de capacități în ministerele unui guvern gazdă, nu poți face acest lucru decât, evident, la invitația acelui guvern. Doar așa poți reuși. Pentru această parte a misiunilor ONU, prin urmare, se poartă discuții destul de intense cu guvernele pentru a vedea uh, ce asistență este necesară, în ce secvențe să fie trimisă. Avem de asemenea acorduri de colaborare cu Uniunea Europeană și aș avea două exemple în acest sens. Avem o uh, evaluare comună a um, nevoilor post-conflict pe care am creat-o împreună cu UE și care este folosită în prezent uh, în Yemen pentru a ajuta societatea de acolo și grupul de dialog național să-și planifice prioritățile. În ceea ce privește componenta de uh, menținere a păcii, avem un schimb de um, discuții cu uh, partea care ține de gestionarea crizelor din Serviciul de Acțiune Externă European pentru a vedea ce expertiză este necesară pentru a oferi sprijin țărilor în tranziție. În acest sens, cooperarea instituțională cu UE, prin urmare, a fost foarte importantă întrebarea referitoare la cooperarea dintre forțele civile și cele militare. Avem aici un proces care se numește procesul de planificare integrată pentru misiuni, IMPP. Uh, avem un acronim pentru orice acțiune care se desfășoară în uh, organizația noastră, Uh, e vorba de niște eforturi unde sunt grupate forțele militare, polițienești, cele pentru dezvoltare și componenta umanitară și de drepturile omului, în cazul în care avem o misiune politică sau de menținere a păcii și aceștia planifică împreună modul în care vor acționa la fața locului. Ne-ați întrebat care sunt apoi uh, ne-ați întrebat care este situația în Haiti și în um, acest gen de zone. Ideea este să încercăm să um, construim rezistență mai degrabă decât să rezolvăm totul. În ceea ce privește dezastrele naturale, de exemplu, Haiti a fost mult mai vulnerabil decât alte țări la uh, problemele care au rezultat în urma cu tremurelor, fiindcă clădirile pe care le aveau ei nu au rezistat acestui gen de șoc. Și de asemenea, acționăm și în cazul dezastrelor cauzate de oameni, cum ar fi acest gen de conflicte. Încercăm să investim resurse în activități preventive, încercăm să consolidăm capacitatea internă de mediere a societăților pentru a preveni conflictele și asta poate fi o abordare mai eficientă din punct de vedere a costurilor decât să oferim asistență pur și simplu după ce a izbucnit un conflict. Ne-ați întrebat de asemenea despre economia locală și lecțiile pe care le-am tras de acolo. Revitalizarea economică și crearea de locuri de muncă reprezintă unele dintre uh, domeniile cheie pe care le abordăm. Stau la baza uh, tranziției și procesului de consolidare a păcii, pentru că mm, e vorba de oameni care nu au locuri de muncă, nu au cum să-și hrănească familia și atunci uh, nu au cum să aibă încredere în procesul acesta de tranziție. Deci, evident, și acesta este unul dintre domeniile uh, pe care ne axăm. Nu este un domeniu deloc ușor. Există multe țări din lume care au probleme cu crearea de locuri de muncă suficiente pentru a facilita această perioadă de tranziție, dar uh, e o fază care merită să fie susținută. Și, de asemenea, am auzit în prima întrebare întrebare menționate lecțiile tranziției prin care a trecut Europa și în ce măsură acestea sunt aplicabile altor state. Aveți dreptate, într-adevăr există diferențe între țările care s-au confruntat cu războaie civile și țări care au trecut printr-o tranziție între regimuri, dar fără să treacă și printr-un conflict deschis. Tranzițiile din Europa sunt mai relevante, de exemplu, pentru Tunisia, dacă ar fi să comparăm, decât în cazul Libiei, care a fost um, afectată de conflicte mult mai grave. Însă, doar anumite elemente din acel proces de tranziție tranziție sunt relevante pentru alte țări. De exemplu, când am mers uh, prima dată în Africa de Nord după primăvara arabă, peste tot oamenii m-au întrebat, dar ce faceți cu dosarele secrete, dosarele secrete pe care uh, le deținea fostul regim? întrebarea poate să fie întemeiată, de exemplu, chiar dacă um, și poate să-și găsească oarecum rezolvarea, chiar dacă există și alte domenii care nu sunt așa de ușor de tranșat. Uh, în ceea ce privește ultima întrebare, legăturile dintre capacitățile ONU și expertiza pe care o putem furniza. Avem mecanisme care acționează automat în cazul crizelor umanitare. Acestea sunt activate și se derulează automat și uh, diferitele agenții umanitare au capacitatea de a se organiza grupându-se pe domenii apă, sănătate, educație, uh, alimente, colaborează cu ONG-uri pentru aceste lucruri și foarte îndeaproape cu ECO și cu ONG-urile europene. În cazul dispozițiilor politice sau de misiunile de menținere a păcii, de-a lungul timpului s-a dovedit mai ușor să uh, acționăm mai repede cu componenta militară decât cu componenta civilă care este mult mai complexă și de aceea am creat această inițiativă. Și Renata, colega mea de aici, din stânga, poate vă va spune câteva cuvinte despre cum funcționează expertiza pentru a mobiliza acea uh, capacitate. Bună dimineața, dragi colegi! Mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați invitat să fim astăzi aici. O să spun câteva cuvinte despre resurse și despre lecțiile pe care le-am tras din activitatea ONU. Principala lecție este că nu există o metodă universal valabilă în astfel de situație. Există trei căi pe care le avem în vedere care s-ar putea să fie puțin diferite de cele de la nivelul UE. În primul rând, există o bază similară pe care o folosim și noi și ONU, și anume folosim capacitățile statelor membre. Uh, Uh, din acest domeniu, poliție, armată, dar uh, există o oarecare diferență. Noi avem și un personal destul de consistent ONU pentru misiunile de menținere a păcii. Avem civili care acționează în cadrul ONU și care uh, participă la aceste domenii pe care noi le punem în aplicare. Noi nu reprezentăm un stat membru și de aceea putem vorbi de o capacitate separată, o capacitate pe care o avem în mod permanent. Există acest perma- um, personal care ne permite să oferim uh, răspuns imediat, cum a fost și în cazul Haiti. Și avem și mecanismul de acțiune rapidă pentru care folosim capacitățile statelor membre, mai ales în domeniul umanitar. Folosim uh, echipele de intervenție rapidă ale statelor membre, dar avem și noi echipele noastre și aici iarăși apare diferența dintre noi și UE avem o echipă de poliție care este în permanent uh, um, la dispoziția noastră și avem și o mică um, uh, capacitate, un 4-5 experți judiciari și uh, experți uh, în domeniul justiției pe care îi avem la dispoziție. Aceștia sunt uh, partea personalului nostru constant și apoi uh, statele membre ne ajută în rest. Trebuie însă să identificăm experții exact de care uh, este nevoie și aceștia să acționeze în statele în care este nevoie. Noi, prin definiție, ca funcționari ONU, nu suntem experți în domeniul administrativ, în uh, aparatul birocratic al unui guvern. Nu ne-am implicat direct în uh, procesele politice naționale și de aceea folosim experiența statelor membre pentru genul acela de capacitate și pentru crearea de mecanisme mecanisme care ne permit să folosim uh, personalul pe care ne-l oferă statele membre. De fapt, asta stă în centrul activității SIFCAF pe durata proiectelor și inițiativelor noastre. Nu există deci un singur mecanism și asta este diferența între ceea ce facem noi și ceea ce face Uniunea Europeană pentru uh, acțiunile de politică și intervenție externă. Mai avem, iată, trei solicitări de intervenție. Domnul Miguel Mon vrea să intervină primul. Îi mulțumim doamnei Clive pentru prezență și pentru faptul că ne-a vorbit despre activitățile ONU. Ați menționat Libia ca o țară care um, beneficiază de atenție specială. După cum știți, este o țară importantă și din perspectiva Uniunii Europene. Uh, Uh, jucăm un rol foarte important pentru a um, evita, am jucat pentru a evita masacrul uh, cu care amenința Gaddafi. Și aș vrea să ne dați câteva detalii, dacă e posibil, cu privire la ce face și ce urmează să facă ONU și care este um, cooperarea pe care o aveți cu Uniunea Europeană în acest sens, fiindcă știm că există mari probleme de securitate acolo. Am văzut asta în atacul foarte grav împotriva consulatului Statelor Unite din Benghazi, terorist, putem să-i spunem, există foarte multe arme care nu sunt sub control. Uniunea Europeană um, are în vedere un program pentru a ajuta la controlul la frontiere și aș vrea să ne spuneți câteva detalii cu privire la Libia. Și am și o întrebare de ordin general. Există vreun impact asupra activității dumneavoastră uh, în urma crizei financiare care obligă multe state membre uh, să treacă la o consolidare fiscală? În ce măsură vă limitează capacitățile de acțiune și cele financiare? Am vrea să ne facem o idee despre cum stau lucrurile, având în vedere criza financiară pe care o traversează mai ales țările din vest. Mulțumesc! Doamna Iaconsari. Am ascultat o prezentare foarte interesantă. Problema uh, ONU ar fi că succesul uh, ONU nu este cunoscut atunci când acesta există, dar de câte ori există o problemă, este foarte mediatizată. Uh, Eh, știm eh, care este situația din Timor de Est și câte ați făcut acolo, dar aș avea o întrebare cu privire la aspecte care țin de democrație trebuie să aveți și cunoștințe despre cultura regiunilor respective în profunzime și în ce măsură acest lucru este posibil. De exemplu, în Africa există țări unde putem vorbi de democrație, dar democrația lor e diferită de cea pe care o cunoaștem noi și sistemul uh, politic al partidelor uh, nu este deloc similar cu cel din Europa. Aș vrea să știu ce abordare aveți din perspectiva uh, diversității limitații modelelor democratice. Cum vă adaptați la aceste situații? Domnul Scholz. O să intervin în engleză. Avem o, un schimb de vedere cu reprezentanți ai ONU. Le, pre, le apreciem prezența Vom merge și noi în curând la New York și poate vom putea continua acest schimb de discuții, acest schimb de vedere. Aș avea două întrebări. Deja e clar că dacă ne referim la cazuri concrete, precise, eh, trebuie să discutăm eh, problemele care există, provocările. Și aș vrea să-mi spuneți cum se produce echilibrarea um, în cazul în care mergeți într-o țară și vreți să ajutați la redresare, la redresarea de acolo, economică, politică, socială? Cum acționați cu sistemul ONU? Vorbim despre cooperare la nivel european. Este un lucru care ne este cunoscut. Dar având în vedere uh, Uh, situația și dezbaterile din adunarea generală ONU, cred că acolo lucrurile nu sunt la fel de. nu se desfășoară la fel. Cum se intervine, cum hotărâți, cum să interveniți, cum să sprijiniți procesul de reconciliere uh, în funcție de țară sau de regiune? În Africa, în Somalia și așa mai departe, uh, există persoane din Statele Unite care merg acolo ca experți, ca uh, membri ai unei structuri care să ajute la consolidarea sistemului guvernamental în statul respectiv să zicem, ar fi un exemplu, o regiune mai problematică, să zicem, e o regiune în care se pot trimite europeni. Asta vreau să știu. Cum echilibrați uh, sursa de unde vă luați experții, experți care să poată contribui la uh, um, crearea unei structuri stabile în rândul um, guvernului și societății civile? Cum alegeți experții? Uh, și uh, există un echilibru? Uh, există regiuni sau țări din care aveți mai mulți experți decât din altele? Uh, pentru că uh, știu că activitățile dumneavoastră au legătură cu discuțiile care se desfășoară în adunarea generală ONU și în Consiliul de Securitate și știu că e o chestiune destul de sensibilă. În al doilea rând, aș vrea să știu uh, în ceea ce privește cooperarea cu ASCC. Știți că uneori Uh, uneori trebuie să um, căutăm, să spunem, persoane care au comis uh, crime și care uh, au fost urmăriți în instanță și cum ajutați la restructurarea societății civile în țările respective. Gomes. Great pleasure to see you, Sarah, and in this particular position. Știu uh, cât de uh, experimentat și calificați uh, sunteți, spune doamna Gomes, și a existat uh, și un raport al UNDP în ceea ce privește statul de drept în politicile de dezvoltare. Aș dori să vă întreb tot legat de ceea ce a spus colegul meu Milan Uh, despre Libia. Nu este vorba de unghiul de uh, securitate, ci de sistemul uh, judiciar de tranziție. Am avut un reprezentant, Ian Martin, care ne-a povestit despre ceea ce se întâmplă acolo, însă mare parte din ceea ce se întâmplă acolo uh, depășește rolul ICC, pentru că ICC-ul nu va fi uh, în măsură să se implice în judecata persoanelor reprezentative pentru regimul respectiv, însă sunt sute de mii de tineri, mai ales din uh, țările învecinate sau mulți dintre cei care au uh, scăpat din uh, închisorile din Tripoli și situația lor trebuie rezolvată, dar, în mod clar, nu au structurile necesare pentru a face acest lucru. Deci, cum uh, urmăriți acest proces? O altă țară, Afganistanul, nu mai vorbește aproape nimeni despre Afganistan, ca și cum Afganistanul uh, ar fi o țară care a ieșit din procesul de tranziție. Desigur, Vedem însă că situația se complică tot mai mult uh, acolo, odată cu retragerea forțelor americane. Asta ar putea să, înseamnă, să însemne că Națiunile Unite ar putea să intervină și să consolideze structurile de acolo. Este o problemă serioasă ca multe altele. Uh, este vorba de construcția capacităților. Care sunt planurile ONU în Afganistan? Și, în final, o țară în curs de dezvoltare unde există posibilități pentru că dictatorul tocmai a murit, Etiopia. O țară unde cred că ONU a înțeles care este miza, însă nu poate să facă prea mult uh, pentru că și ONU și uh, Statele Unite aveau o politică greșită Uh, plecând de la ideea că dictatorul era o persoană respectabilă care era devotată dezvoltării. Însă am uh, văzut acum care este uh, situația cu libertatea presei. Um, un corespondent de presă tocmai a fost închis și apoi eliberat săptămâna trecută. Deci sunt o serie de probleme care acum apar la suprafață pentru că guvernul încearcă să se implice în uh, numirea liderilor musulmani. Deci uh, sunt probleme esențiale legate de statul de drept. Este o țară care, în mod teoretic, se află în tranziție. Așadar, aș vrea să vă întreb cum vedeți uh, evoluțiile de acolo, rolul uh, Națiunilor uh, Unite și interacțiunea cu Uniunea Europeană în astfel de cazuri? Doamnă Cliff, spune președintele, o să vă dau cuvântul. Au fost puse întrebări importante, așteptăm și răspunsuri pe măsură. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru această rundă excelentă de întrebări. O să încep cu întrebările legate de situația din fiecare țară concret, apoi la chestiuni mai generale de politică. În ceea ce privește Libia, după cum știți, în măsura în care uh, comunitatea internațională a fost uh, în măsură să se implice, uh, problema de securitate rămâne severă. Însă procesul politic era într-o fază timpurie care să conducă la alegerea unui uh, guvern care să aibă autoritatea locală și uh, să poată să ia hotărâri în legătură cu prioritățile. A fost o perioadă dificilă din punct de vedere al asistenței internaționale pentru că uh, Uh, știm că uh, nu a fost dorința de a trimite uh, ajutoare și trebuiau indicate prioritățile. Cred că lucrurile se schimbă. Avem acum un guvern care face acest lucru și cred că sarcina lor este să stabilească în primul rând prioritățile generale și apoi să construiască administrări și capacități de bază care nu au existat anterior uh, în relația normală stat-cetățean. Aceasta este sarcina lor în prima perioadă la acest nivel de bază. Știm că autoritățile libiene au solicitat asistență pentru instituirea acestor funcțiuni guvernamentale de bază uh, într-o manieră credibilă. Ne așteptăm ca să se acorde în continuare susținere pentru procesul politic, va continua să fie o prioritate uh, se va da asistență în uh, domeniul securității și justiției revitalizarea economiei și crearea de noi locuri de muncă. Uh, s-a arătat interesul pentru abordări practice în uh, domeniul justiției și administrativ. Și asta are legătură cu întrebarea doamnei uh, Gomes și anume justiția într-o perioadă de tranziție. Vreau să vă felicit încă o dată pentru rolul pe care l-a jucat în Timor. Uh, problema justiției în tranziție în Libia, dar și în alte state din uh, Africa de Nord. Este un aspect important pentru că a fost unul dintre uh, motivele pentru care s-a insistat asupra schimbării. Uh, încet, încet se înțelege faptul că procesele de tranziție uh, în justiție nu pot să aibă loc în șase luni sau într-un an. Și asta din mai multe motive. Pentru că trebuie să aibă loc anchete, să se culeagă uh, probe și asta cere timp, dar și pentru că justiția într-o perioadă de tranziție înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă construirea unui consens social în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și răspândirea acestui concept prin mecanisme cum ar fi comunicarea publică, sistemul de educație și așa mai departe. Deci chiar și în aceste țări la care ne gândim uh, uh, care au făcut o treabă bună cu acest uh, proces de justiție în tranziție. Este, am văzut că este un proces care durează 20-25 de ani. În unele țări nu s-a finalizat. Iată de ce este o prioritate clară și de aceea putem face tot ce se poate ca să înceapă acest proces bine. Dar Procesul este lung, este un lucru normal și asta ajută uh, înțelegerea în regiune. Renata o să vorbească despre Afganistan, după care o să mă întorc la chestiunile de politică generală. Mulțumesc, uh, Mulțumesc că ați ridicat această problemă. Afganistanul încet, încet devine un conflict, un conflict uh, uitat. Asta este uimitor pentru cei care au lucrat acolo, uh, dată fiind dimensiunea dificultăților din acea țară. Tranzițiile au uh, diferite um, jaloane și când vorbim despre tranziție, vorbim despre retragerea forțelor occidentale uh, și uh, retragerea ISAF. Uh, tranziția în Afganistan are multe aspecte și uh, o primă, un prim șalon sunt uh, alegerile programate pentru 2014. Este un uh, proces de tranziție dinamic. De asemenea, este și eu un exemplu în legătură cu modul în care pot fi abordate punctele de tensiune. am putea să credem că odată cu retragerea uh, forțelor americane, rolul ONU ar trebui uh, să crească. Dar nu sunt, uh, lucrurile nu stau așa, pentru că trebuie să se implice mai mult cei din țara respectivă. De asemenea, există constrângeri fiscale. Odată cu retragerea forțelor militare, Uh, cheltuielile pentru dezvoltare uh, scad și este oarecum uh, ironic faptul că UNAMA închide 10 birouri în Afganistan, multe dintre ele sunt mici și asta pe măsură ce în anul viitor ISAF se va retrage din Afganistan alt aspect în legătură cu Afganistanul. Ați vorbit de uh, economia locală și impactul asupra acesteia. Nu este ușor să găsești modalități durabile uh, pentru a revitaliza economia și locurile de muncă. Însă problema este care este impactul prezenței uh, noastre acolo economia locală a fost schimbată de prezența forțelor internaționale. De fapt, cu retragerea uh, forțelor uh, internaționale, uh, industriei locale se vor prăbuși cele care transportă produse, contractanții locali și așa mai departe. Există estimări pe care le-am văzut recent, și anume cei care lucrează pe bază locală Uh, susțin în medie 9 până la 15 alți uh, afgani. Deci e o chestiune importantă. Una dintre prioritățile uh, în Afganistan sunt cum menținem angajamentele uh, internaționale după retragere, uh, angajamente în contextul dezvoltării drepturilor omului la nivel politic și uh, de guvernanță, acceptând că acest angajament uh, trebuie reajustat odată cu retragerea forțelor, odată cu această trecere uh, și preluare de către Afganistan a uh, problemelor lor. Cred că uneori uităm cât de mult progres au făcut afganii după trei decenii de Uh, conflict. Uh, Afganistanul are un uh, dosar foarte bun în gestionarea fondurilor publice. Există un eșalon de persoane bine pregătite și numărul acestora este în creștere. Cred că uneori trebuie să recunoaștem faptul că sunt probleme mari cu care ne confruntăm așa cum a spus Sivca, uh, una dintre lecțiile pe care le-am învățat din Afganistan este că uh, schimbăm uh, natura angajamentelor internaționale și Balcanii sunt un exemplu bun în acest sens. Cum îți modifice angajamentul în contextul local? Și cred că Afganistanul va fi o provocare. Poate că trebuie să ne uh, axăm în viitor uh, pe angajamentele noastre în ceea ce privește dezvoltarea acestei țări. Asta va fi o problemă cheie. Mulțumesc, Renata. Întorcându-mă acum la alte întrebări care au fost adresate în legătură cu ceea ce am învățat în legătură cu abordările și politicile noastre. Problema democrației în context și modele în acest sens. Întotdeauna este interesant să privești domeniul democratizării și cred că în afară de consensul nostru global în ceea ce privește principiile, nu au fost experimentate prea multe modele uh, de participare. Uh, este nevoia de alegeri uh, multipartite și nu există o experiență foarte bogată în acest sens. Care sunt mecanismele care sunt potrivite pentru o țară într-un anumit context? Am încercat să acumulăm experiențe din alte țări, diferite tipuri de participare democratică care s-au dovedit a fi eficiente în perioade de tranziție. Deci, un uh, exemplu cum ar fi Botswana, care a vorbit de sistemul său tradițional și mecanismele instituite pentru ca femeile și tinerii să fie mai bine reprezentați în sistemul din acea țară. Uh, este un uh, aspect pozitiv. Principiile sunt aceleași, însă trebuie să încurajăm uh, inovarea atunci când vine vorba de diferite mecanisme de participare. O, altă problemă care s-a pus foarte mult este a modelelor de Uh, reprezentare, legătura între democrație, sărăcie uh, extremă. Uh, e nevoie unor de instrumente pentru a împiedica manipularea unor procese democratice. Atunci când avem de-a face cu un proces de democratizare în condiții de sărăcie marcată. Apoi ați vorbit despre echilibrarea asistenței date statelor membre în ceea ce privește punerea la dispoziție a experților, resursele din diferite țări de origine în uh, diferite situații. În procedurile ONU este foarte clar că ne adresăm tuturor statelor uh, membre și le arătăm care sunt uh, cerințele nu putem să uh, avem o preferință pentru un stat membru uh, în raport cu un alt stat membru când este vorba de necesarul de personal pentru o misiune, de pildă. E vorba însă de uh, țări care au o experiență relevantă în acest sens și le încurajăm să facă acest lucru, să dezvolte acest tip de relație care poate fi utilă. De asemenea, în general, încercăm să echilibrăm uh, uh, cunoașterea contextelor uh, locale, cunoștințele lingvistice și experiența acumulată în reforma instituțională. Și mă întorc astfel la unul dintre aspectele pe care am vrut să le punctez în partea introductivă a intervenției mele. Cred că parteneriatele între țările din nord și din sud în acordarea de asistență temporară sunt ă, subfolosite în momentul de față, subvalorificată. Există câteva exemple de cooperare între statele membre ă, ale Uniunii Europene, ă, țările din Sud care oferă asistență unei terțe țări care parcurge o perioadă de tranziție. Poate că putem pune această întrebare uh, se poate face ceva pe baze sistematice, este posibil să uh, includem aici experiența ONU, dar asta combinat cu uh, cunoștințe, competențe, uh, aptitudini locale care ar uh, putea uh, să facă uh, mai ușor uh, transferul de expertiză. Uh, sigur, uh, lucrăm împreună cu Liga Arabă și cu alte structuri și uh, în acest transfer de experiență. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cred că am purtat discuții cât se poate de constructive. Am auzit răspunsuri interesante și mulțumesc doamnei Cliff și echipei sale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 Ladies and gentlemen, we are... Domnilor și domnilor, continuăm uh, reuniunea noastră și trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul din 2012 privind progresele realizate de Albania. Este prima noastră analiză a uh, proiectului de raport uh, pe tema Albaniei, care va fi luat în seamă în ce privește uh, proiectul de rezoluție pentru uh, această țară. Știți că uh, săptămâna trecută Comisia a recunoscut uh, uh, progresele realizate de Albania și a acordat uh, statutul de țară candidată la aderare sub condiția continuării reformelor în ce privește afacerile interne, eh, domnia statului de drept, eh, reforma justiției și așa mai departe. Și acum dau cuvântul domnului Huntis, care ne va face o prezentare a acestei, eh, acestui raport. Domnule președinte, vă mulțumesc și bună dimineața tuturor. Așa cum a spus și domnul președinte, aceasta este prima dezbatere a proiectului de raport care vizează raportul uh, în legătură cu progresele uh, realizate de Albania. Conform calendarului nostru de lucru, uh, rezoluția, propunerea de rezoluție trebuie, discut, trebuie votată la plenar din decembrie. Acesta este calendarul nostru de lucru și pe asta trebuie să ne bazăm. Trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor colegi, că raportul v-a fost deja transmis. De aceea, doar câteva unele remarci introductive din partea mea. Eu am călătorit la începutul lunii septembrie în Albania, a fost a doua mea vizită de când sunt raportor. Iar la ultima mea vizită în Albania, am avut prilejul să întâlnesc mai mulți reprezentanți politici, președintele, uh, purtătorul de cuvânt a guvernului, uh, partide reprezentanța ai uh, partidelor politice din Albania, uh, dar și reprezentanți ai societății civile, a ONG-urilor. De asemenea, am colaborat și cu ambasada albaneză din Bruxelles. De ce vă spun acestea? Pentru că am rămas cu impresia că există o mare deschidere din partea albaneză și impresia mea este că Albania este decisă să obțină acest statut de candidat la aderare. Autoritățile albaneze mi-au, m-au asigurat că depun tot ce este necesar pentru a obține acest statut. Apoi mai trebuie să îi mulțumim Comisiei pentru că împreună cu Comisia și funcționarii uh, Comisiei, am avut uh, încă de la început o cooperare excelentă. Așa cum a spus-o și președintele Comisiei noastre, există deja un raport de progres uh, care a fost elaborat de echipa domnului comisar Füle. Sunt aici unele elemente pe care nu le pot agrea și pe care le-am și evidențiat în raportul meu um, dar în ce privește prioritățile pentru relația cu Albania, putem să fim de acord cu propunerea Comisiei. Vreau să mulțumesc și Secretariatul Parlamentului European pentru toată susținerea pe care am primit-o uh, pentru elaborarea acestui raport. Și acum, dacă permiteți, voi trece la conținutul propriu-zis al raportului pentru a nu insista prea mult asupra unor chestiuni care totuși sunt uh, secundare ca importanță. Mai întâi, progresele realizate de Albania în propunerea pe care eu am uh, redactat-o, încerc să fiu cât se poate de clar. Uh, am depus chiar un amendament la proiectul de raport uh, pentru mai multă claritate în formulare. Chintesența propunerii mele este dacă Albania va desfășura toate reformele așa cum se cere, atunci cu siguranță că va putea obține acest statut de țară candidată. Cred că toată lumea este de acord cu acest lucru, însă eu cred că este foarte important să reținem că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar atât guvernului albanez cât uh, și populației din Albania. Trebuie să încurajăm populația și societatea albaneză să continue uh, reformele demarate și trebuie să arătăm foarte clar unde ne așteptăm să fie continuate aceste reforme. Noi suntem Parlamentul European, suntem reprezentanții aleși ai uh, populației europene și cred că observațiile pe care le-am reținut în raportul meu ar trebui să arate foarte clar că măsurile ce urmează a fi luate trebuie să aibă ca finalitate o ameliorare a drepturilor calității de vieții cetățenilor albanezi. Cred că uh, propunerea de rezoluție este foarte clară în uh, formulele sale. Uh, sunt curios să aflu care sunt reacțiile colegilor și colegilor mei. Și eu cred că Albania poate obține statutul de țară candidată la aderare. De asemenea, în raportul meu arăt și care sunt pașii care mai trebuie luați până la obținerea acestui statut. Probabil vă aduceți aminte, stimate colegi și stimați colegi, că la ultima evaluare a situației uh, din Albania am uh, uh, privit doar situația politică. Ei bine, cred că imaginea politică a acestei țări s-a ameliorat foarte mult. Nu știu dacă s-a stabilizat situația politică 100%, dar în, într-o serie de elemente de natură politică putem reține că nu doar cele două mari partide uh, Um, participă la aceste eforturi, ci și uh, partidele din opoziție. Deci există oarecum un consens național uh, cu privire la nevoia de a depăși anumite um, obstacole, de a depăși anumite situații curente. Uh, există între timp un consens și în ce privește uh, competențele parlamentare, imunitățile parlamentare și cred că putem spune că uh, în, în, în raportul nostru putem încuraja continuarea acestor reforme um, pentru că pentru că aceste eforturi deja își arată primele roade. Tocmai asta arăt eu în raportul meu. Există posibilitatea ca Albania să obțină statutul de țară candidată. Și acum, unele aspecte concrete în proiectul de rezoluție sunt incluse și unele elemente care pentru noi sunt foarte importante. Propunerea de rezoluție, evident, rezoluția este limitată Uh, ca volum de text, uh, deci trebuia să ne concentrăm pe anumite proprietăți, priorități, îmi cer scuze, astfel uh, că vom putea admite unul sau altul dintre amendamente, dar trebuie totuși să ne concentrăm foarte clar și răspicat, succint, pe ceea ce trebuie să mai facă Albania. Trebuie să arătăm că reformele au început, că unele s-au și înfăptuit, dar că mai există multe lucruri de făcut. Aș dori să vorbesc acum și despre libertățile și drepturile și respectiv drepturile salariaților. Cred că este necesară ameliorarea sistemului judiciar și pentru a garanta un stat de drept la toate nivelurile. Aici uh, cred că trebuie luate măsuri pentru a susține în special păturile inferioare uh, mai vulnerabile ale societății. De aceea, în propunerea mea, amintesc în mod explicit aceste grupe vulnerabile. Este de asemenea foarte important în lumina uh, faptelor pe care le-am constatat în această țară și în regiune, să spunem că Albania a adoptat o poziție pozitivă, atitudine pozitivă față de vecinii săi și uh, cred că prin rezoluția noastră uh, putem să uh, consolidăm poziția Albaniei, având o apreciere pozitivă a acestei atitudini. Noi, Parlamentul European, ne-am spus acum care este punctul nostru de vedere, uh, Uh, acum, sigur că și Comisia trebuie să își uh, precizeze poziția în legătură cu uh, eventuala candidatura Albaniei, pentru că, sigur, candidatura Albaniei ar avea efect și cu siguranță va avea efect și asupra altor țări din regiune. Eu cred că trebuie să transmitem un mesaj corect anume că este în interesul Albaniei să adere de la Uniunea Europeană, să se apropie de Uniunea Europeană, pentru că acest lucru nu va face decât să îmbunătățească standardul de viață și calitatea vieții în Albania. Mulțumesc, spune președintele. Dau mai întâi cuvântul raportorului din umbră din partea socialiștilor și democraților. Thank you, Chairman. Let congratulate Mr. Huntis. Domnul Rucek, uh, mulțumesc, uh, domnul președinte, îl felicit pe domnul Huntis pentru uh, raportul său formulat pe un ton politic adecvat, care menționează în același timp și unele slăbiciuni pe care Albania mai trebuie să le îndrepte, dar care recunoaște și progresul pe care uh, Albania l-a realizat în ultimul an. Arată de altfel foarte bine raportul că uh, acest progres s-a uh, realizat și pentru că există un consens la uh, politic cu privire la nevoia uh, reformelor. Uh, atât în domeniul administrației publice, uh, cât și în domeniul luptei împotriva corupției, a impunerile statului, normelor statului de drept, există progrese. Mesajul nostru politic principal ar trebui să fie că acest consens internațional este necesar și pe viitor, trebuie să existe o cooperare între guvern și opoziție și trebuie să consolidăm și mai mult democrația în Europa. Sigur că elementul central și uh, punctul cardinal ar trebui să fie și pe viitor apropierea Albaniei de Uniunea Europeană. Am dorit ca raportul să uh, conțină formulări mai puternice în anumite părți ale sale, de exemplu în primele patru uh, aliniate, pentru a arăta că Parlamentul uh, susține cu toată tăria propunerea Comisiei de a uh, oferi Albaniei statutul de țară candidată. În același timp, n-am avut uh, un raport anual anul trecut asupra Albaniei. De aceea, punctul nostru de reper este acordul din noiembrie 2011, față de care trebuie să măsurăm și eforturile realizate în 2012. De asemenea, poate ar fi bine să menționăm în raport numirea pentru prima dată a unui ombudsman Ehm, ceea ce este evident un element de consolidare a eh, democrației în Albania și de implicarea societății civile în eh, procesele democratice. Anul viitor, viitor eh, în cursul primăverii vor avea loc alegeri parlamentare în 2013, ar trebui să avem nu doar o referire la aceste alegeri, ci să arătăm în raport, să evidențiem faptul că va fi un eveniment crucial pentru consolidarea democrației, Uh, și va fi și un uh, eveniment uh, care va constitui una din măsurile progresului pe calea aderării. În ce privește aceste așa numitele slăbiciuni detectate, problema drepturilor civile, drepturile omului, drepturile salariaților. Eu aș adăuga, de exemplu, și drepturile copiilor, pentru că situația copiilor este în continuare îngrijorătoare în Albania. Și ar trebui să mai că ar trebui să Eh, folosim raportul și pentru a reaminti autoritățile albaneze că ar trebui să ratifice acordul internațional privind eh, Curtea Penală Internațională. Iar în ce privește chestiunile de securitate regională, în ultimii ani, Albania a jucat un rol foarte pozitiv în regiune și cred că merită să recunoaștem în termeni mai eh, răspicați Um, uh, influența pozitivă pe care a avut-o în relația cu uh, fostă Republică Iugoslavă a Macedoniei, cu alte țări din regiune. Eu sper că, evident, că această țară va continua așa cum a început. Uh, în același timp, am convingerea că raportul este foarte bun. Vom depune niște amendamente, dar cred că este un raport încurajator și pozitiv, care într-o manieră foarte constructivă uh, evidențiază acele domenii, acele uh, uh, resorturi în care mai este nevoie de și mai multe eforturi. Mulțumesc! Acum doamna Hake, raportor din umbră pentru ALDE. Thank you very much, Chairman, and I also wanted to thank the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului raportor într-adevăr, putem coopera în mod foarte constructiv pe acest dosar așa de important. E un punct de pornire foarte important al unui proces care poate să se dovedească lung și intens, un program de reforme care să fie niște reforme considerabile, nu doar de suprafață. Am urmărit îndeaproape polarizarea politică foarte dură și blocajele uh, la care s-a ajuns astăzi în sistemul politic în Albania. Și cred că Parlamentul trebuie să continue să păstreze contactul cu cetățenii din Albania, fiindcă facem aceste lucruri pentru ei, nu pentru o generație a lumii politice. Și sper că poporul albanez și întreg eșicherul politic vor coopera în mod constructiv cu Uniunea Europeană și ne vor considera ca un mediator. Îmi pare rău că încercările anterioare au fost așa de dificile în acest sens și președintele nostru de astăzi cunoaște foarte bine acest lucru. Până la urmă, nu doar rezultatul este cel care contează, ci și procesul prin care se ajunge la acel rezultat și trebuie să fie un proces care să includă pe toată lumea. Câteva aspecte importante pentru noi. Comisia anul trecut a propus ca în viitor toate procesele de aderare să se desfășoare cu accentul pus pe ordinea de drept. E foarte important ca capitolele 23 și 24 să fie primele deschise și ultimele închise. Acesta este un cadru important în care se vor purta discuțiile pe reformă și pe modul în care lucrurile volează în acest sens. Apreciem și conceptul de toleranță zero pentru problemele de corupție sistemică. E important ca acestea să fie rezolvate pentru a câștiga încrederea oamenilor în instituții publice și pentru a putea face o reformă democratică. Dar orice politică trebuie de toleranță zero trebuie să fie însoțită de uh, procese care să se desfășoare în mod echilibrat, nu unilateral lupta împotriva impunității este foarte importantă, mai ales când avem de-a face cu criminalitatea organizată, corupția și așa mai departe. Apoi, există persoane care depind de stat, oamenii din închisori, copiii din orfa, orfelinate sau persoanele cu dizabilități mentale. Condițiile pentru aceste categorii trebuie să fie îmbunătățite. În ceea ce privește drepturile minorităților, vrem să eh, subliniem drepturile garantate pentru categoria LGBT, pentru romi. Eh, antidiscriminarea și incluziunea sunt aspecte esențiale. Pluralismul mass mediei, libertatea mass mediei și libertatea digitală sunt foarte importante și o să transmitem amendamente în acest sens și cu mare plăcere vom colabora pentru a ne asigura că tot ceea ce spunem în ceea ce privește reforma către aderare se va transpune și în acțiuni care să fie resimțite în primul rând de cetățeni. Mulțumesc și acum, dacă îmi dați voie, o să-mi dau cuvântul mie, în calitate de prez- eh, președinte al Delegației pentru Europa de sub est Vreau să vă informez că eh, veți vedea că îndeplinesc mai multe roluri astăzi. Vreau și eu să salut raportul, având în vedere că a trecut mult de când am adoptat rezoluția anterioară pe, privind Albania. Sunt de acord cu Antevorbitorii mei, domnul Hunt a pregătit un raport foarte bun, însă e datoria noastră să îmbunătățim lucrurile venind cu amendamente relevante pentru a ajunge la o rezoluție care să ajute cu adevărat, în mod concret, Albania pentru a face pași înainte către aderarea la Uniunea Europeană. Albania se confruntă de multă vreme cu probleme interne de ordin politic, acestea fiind barierele în calea integrării europene. În consecință, mă bucur să constat că s-au înregistrat progrese în eliminarea acestor bariere și dialogul politic a fost revitalizat, mai ales în domeniile cheie pentru agenda europeană. Exact asta ne așteptam de la politicienii din Albania de mult timp și de altfel acesta este singurul mod prin care se pot uh, realiza progrese către integrarea europeană. Statutul de candidat pentru Albania este unul fezabil, însă depinde în mare parte de voința politică și de dialogul politic durabil între toate partidele de pe scena politică. Ar fi prea mult să spun că sunt optimist, dar aș dori să, spun optim, să fiu optimist mai degrabă și să văd progrese, să văd cum uh, continuă normalizarea vieții politice în țară. Sper de asemenea că alegerile următoare nu vor avea un impact negativ asupra acestui proces. În ceea ce privește raportul, sunt în totalitate de acord cu autorul său. Politicienii albanezi trebuie să fie încurajați să continue dialogul politic și acesta trebuie să fie unul durabil. Este clar că doar aceasta e calea de a îndeplini prioritățile stabilite de comisie ca fiind cheie pentru continuarea procesului de integrare. De asemenea, legile care au rămas cu privire la serviciile um, civile și uh, instanța din Albania trebuie să fie de asemenea adoptate. Însă nu adoptarea este singura problemă și punerea lor în aplicare trebuie să se întâmple în realitate și trebuie să existe multe repere care să fie atinse în domeniile prioritare cheie și doar atunci putem vorbi despre progrese concrete. Aș vrea să mai menționez două domenii specifice pe care trebuie să ne axăm când vorbim despre acest raport. În primul rând, justați, justiția, lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Este clar că în acest domeniu contribuția noastră este importantă. Trebuie să ne asigurăm că Albania este bine pregătită și că este pe punctul de a putea aborda concret aceste chestiuni. Apoi, în al doilea rând, avem independența și libertatea presei. Există multe lucruri care pot fi făcute aici pentru îmbunătățire și o să le urmăresc îndeaproape uh, alături de cei care au contribuit la raport. Vă mulțumesc pentru atenție! Și dăm acum cuvântul doamnei Copra de la Socialiști. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să îl felicit pe colegul nostru care a realizat acest raport privind Albania, unde sunt acoperite toate aspectele relevante privind progresele înregistrate de această țară. Aș vrea de asemenea să insist că întreaga regiune a Balcanilor se bucură de faptul că lucrurile volează în Albania și că aceste criterii în vederea aderării încep să fie îndeplinite. Cred că trebuie să recomandăm acordarea statutului de țară candidată și Parlamentul trebuie să se pronunțe în același sens ca și Comisia noastră sigur stabilind că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește reforma. Aș avea apoi câteva observații de ordin concret. Regulamentul intern al Parlamentului și am avut multe dificultăți în acest sens în ultimii ani. Trebuie ca Parlamentul să poată funcționa mai bine Trebuie să uh, îmbunătățim uh, situația în justiție, uh, combaterea corupției, situația minorităților, a femeilor, trebuie să se combată violența în familie și să se intensifice dispozitivele dispozițiile în acest sens, trebuie să existe rețelele de care au nevoie victimele, femeile în acest caz, și, de asemenea, ajutorul acordat sau sprijinul acordat femeilor care sunt uh, victimele traficului de persoane. În ceea ce privește condițiile din um, închisori, raportul ne dă niște detalii, dar trebuie să ne aplicăm mai ales asupra detenției preventive, la care sunt supuși minorii perioade îndelungate de timp. Uh, trebuie ca interesele copiilor să fie protejate, nu pot fi tratați ca niște infractori înainte să se pronunțe instanța nu văd cum asta ajută copiii în cauză sau societatea în general. Și aș vrea încă o dată să insist asupra necesității de a proteja drepturile minorității în Albania. Aceasta este o problemă care se discută în cazul tuturor țărilor din Balcani. Albania trebuie să adopte legislația care să permită protecția minorităților și uh, trebuie să existe norme europene respectate în rândul populației. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Copa. Acum domnul Igo Vaica. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că vorbim despre progresele înregistrate în Albania și că avem o discuție calmă și constructivă în același timp. E o situație îmbucurătoare, fiindcă iată că nu mai sunt așa mari probleme în Albania. Avem un raportor din umbră foarte bun în grupul nostru, care cunoaște lucrurile, care urmărește de aproape situația din Albania, așa că nu am foarte multe de adăugat. opoziția și guvernul a reușit să găsească o, o, o cale comună către un dialog Uh, liniștit, mai ales în ceea ce privește chestiunile care țin de Uniunea Europeană. Și asta este o evoluție salutară în situația din Albania. În vederea alegerilor care vor avea loc în Albania, după părerea mea, este extrem de important să cerem Albaniei să păstreze, să nu facă pași înapoi acum după ce a înregistrat așa un progres. Parlamentul European își va aduce contribuția la această situație dacă reușim să ne păstrăm poziția neutră atunci când discutăm aceste aspecte. În trecut, îndrăznesc să spun că am avut o abordare destul de subiectivă. Există anumite grupuri politice care au sprijinit uh, ceea ce numeau forțele lor, erau foarte permisivi față de aceste forțe pe care le susțineau, dar foarte stricți față de ceilalți. Mesajul transmis de Parlamentul European trebuie să fie unul clar. Având în vedere că verzii nu sunt aici, aș vrea să subliniez eu o problemă foarte vizibilă în Albania, dacă merge acolo. Trebuie să fim uh, foarte atenți la problemele de mediu. Uh, protecția mediului poate ajuta și uh, îmbunătățirea situației economice, mai ales în turism. Și această cultură a protecției mediului nu există așa cum ar trebui deocamdată în Albania. Și în încheiere sunt de acord cu toți cei care au intervenit și s-au referit la rolul constructiv al Albaniei în contextul regional. Sunt fan al echipei de fotbal din Slovenia și vreau să vă spun că acum trei zile albanezii ne-au bătut, însă majoritatea echipei, majoritatea membrilor echipei s-au născut în Kosovo. Așa că iată că a venit momentul să joace cu jucătorilor, nu cu jucători din Kosovo, asta am vrut să adaug. Mulțumesc foarte mult! Și aș vrea acum să uh, invit reprezentantul Comisiei Europene, domnul Maragos, să ne uh, prezinte în câteva cuvinte puține uh, opinia Comisiei. Mulțumesc, domnule Cucan. Bună dimineața tuturor. Cred că aș vrea să subliniez că uh, în ultimul an am avut o foarte bună cooperare cu autoritățile din Albania și nu doar cu autoritățile, acest lucru este valabil și pentru uh, colaborarea cu uh, celelalte instituții, cu opoziția și cu alți uh, omologi, cum ar fi ONG-urile, societatea civilă. Și acest lucru este foarte important dacă vrem să avem cooperarea bună și în continuare, așa cum a fost anul acesta. Este important ca instituțiile europene să continue să coopereze și să aibă o poziție comună în ceea ce privește mesajele pe care le transmitem colegilor din Albania Vorbim aici despre o contribuție foarte importantă la reformele în Albania, însă aspectul cheie, așa cum se menționează foarte clar în raportul comisiei, este consensul. Consens care deja există și care a dat rezultate foarte bune anul acesta acordul politic a fost baza consensului la care s-a ajut și există o serie de reforme foarte concrete, importante, care nu s-au desfășurat așa cum trebuiau în trecut, dar care acum au fost finalizate și pentru care forțele politice uh, opuse au trebuit să colaboreze. Vorbim despre reformarea cadrului legislativ electoral și despre alte aspecte relevante, cum ar fi adoptarea tuturor legilor uh, pentru care era nevoie de o majoritate calificată, numirea ombudsmenului, procesele de audiere pentru instituții cheie și o serie de pași concreți semnificativ care au fost luate pentru asigurarea ordinii de drept. Credem că aceasta este calea de urmat, asta este metodologia. Albania trebuie să o respecte pentru îndeplinirea condițiilor care au fost apelite de comisie pentru dobândirea statutului de țară candidată și pentru îndeplinirea celorlalte priorități cheie rămase. Și cred că mulți dintre cei care au intervenit aici au menționat aceste priorități îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, în special cele politice, va duce la deschiderea negocierilor, odată ce acest lucru se va întâmpla. Prin urmare, a partenerii albanezi sunt cei care trebuie să treacă la acțiune, iar Comisia, statele membre și celelalte instituții europene sunt gata să sprijine acest proces, însă, sigur, Albania trebuie să își respecte angajamentele. Condițiile stabilite de Comisie sunt extrem de concrete, e vorba de eforturi suplimentare care trebuie făcute de continuarea dialogului politic, și, pe de altă parte, continuarea eforturilor în toate celelalte domenii care au fost identificate în raport. Și aici, așa cum am auzit din mulți cei care au intervenit, trebuie menționată importanța pe care instituțiile um, din Albania trebuie să o acorde lupte împotriva criminalității organizate prin uh, anchete proactive, prin proceduri judiciare care trebuie să fie inițiate pentru a oferi garanții nu doar instituțiilor, ci și cetățenilor albanezi că nu vorbim despre impunitate atunci când există acțiuni uh, nelegitime. Comisia va continua să sprijine aceste eforturi cu ajutorul dumneavoastră, domnule președinte, și considerăm că Albania are resursele necesare pentru a avansa pe calea spre Europa. Mă refer aici la resurse tehnice și politice. Și credem că dacă se continuă dialogul aspect esențial, Albania va continua să rămână motivată și va înțelege că această cale către Europa le este deschisă odată ce și ei îndeplinesc criteriile stabilite. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Maragos. Nu mai sunt și alte solicitări de intervenție, deci vreau să-l întreb pe domnul Juntis dacă vrea să facă niște remarci de încheiere scurte. Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut comentarii, care au propus îmbunătățiri ale textului, textului uh, prin amendamente. Nu, prețin, nu pretind că sunt deținătorul adevărului universal. Sunt gata să lucrez cu colegii mei pentru a îmbunătăți textul, astfel încât el să fie în forma optimă. Este ușor să spui, trebuie făcut asta, asta, asta pe un text, dar partea grea este ca să faci astfel încât uh, destinatarul să fie uh, convins uh, că ceea ce trebuie să facă este, în primul rând, în binele său, înainte de toate. Cred că suntem de acord cu esențialul în această comisie, și anume că trebuie să ne exprimăm voința Parlamentului în ansamblul său, voința de a încuraja Albania să rezolve o serie de probleme. Așadar, prin îmbunătățirea textului, trebuie să evităm uh, să cădem în capcana de a încerca să dăm lecții în mesajul pe care îl vom transmite Albaniei. Trebuie să arătăm susținerea noastră uh, voinței partidelor politice de a lucra împreună, ceea ce lipsea anterior. Însă, acest lucru trebuie să fie un proces de durată, așa cum s-a spus. Pentru că mai sunt și alegerile. În trecut am asistat la situații în care, după primele sau cea a doua rundă de alegeri, lucrurile se înrăutățeau. Sper așadar că mesajul pe care îl vom lansa și sper că și Consiliul va lansa același mesaj. Sper așadar că acest mesaj va fi auzit și că se va confirma acest consens uh, politic. Sper că nu se vor face pași înapoi. Nu o să intru acum în detaliile tuturor uh, problemelor care au fost abordate aici. Cred că în linii mari s-a spus esențialul și voi fi bucuros să primesc amendamentele dumneavoastră pentru a îmbunătăți testul, textul, astfel încât să transmite cele mai bune mesaje. Președintele, mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 22 octombrie eh, la ora 18. Numărul 5 de pe ordinea de zi a fost amânat, așa încât o să trecem la raportul anual privind drepturile omului și democrația în lumea 2011 și politica Uniunii Europene în această privință. Domnul Donskis, eh, raportor. Este prima oară când dezbatem în comisia noastră raportul 2012 eh, împreună cu amendamentele care au fost eh, depuse de membrii. Anul acesta ne întoarcem la practica de uh, dezbatere a acestui raport și adoptarea sa în sesiunea din uh, decembrie dedicată a drepturilor omului și acordării uh, premiului Saharov. Așa cum s-a întâmplat și înainte, raportul nostru anual este în răspuns la raportul UE 2011, dar uh, este și o posibilitate de a arăta care este poziția Parlamentului uh, în ceea ce privește uh, politica drepturilor omului. Raportor este domnul Donskis și raportul va fi supus votului la întâlnirea noastră din 6 noiembrie. Aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere și o onoare pentru mine să prezint uh, raportul anual în cadrul Comisiei AFET. Aș uh, dori să fac o prezentare în trei părți. Prima, o expunere de motive, apoi greutăți și, în al treilea rând, câteva uh, comentarii explicative. Trebuie să vă fac o mărturisire, domnule președinte m-am confruntat cu înclinarea mea de a fi academic și detașat, însă obiectivul meu este de a avea un document uh, util și nu o listă sofisticată de practici trecute și probleme trecute. Iată de ce cred că este important pentru noi să avem un document util, bine țintit, uh, și motivul, obiectivul este de a modela uh, viitorul pentru a avea astfel un impact asupra altor instituții uh, europene sau asupra unor terțe țări. Sunt încântat așadar să vă spun că avem un teren comun. Colegii mei au fost de acord uh, asupra problemelor cele mai importante în ceea ce privește drepturile omului, dar de asemenea este important să se găsească formularea optimă. Unor trebuie relucrat uh, uh, o parte a discursului nostru. Iată de ce colegialitatea este o trăsătură importantă în elaborarea unui raport anual. Flexibilitatea, marșa de manevră sunt indispensabilă. Raportorul nu poate să pretindă că are cu ultimul cuvânt pe o chestiune atât de importantă. Ceea ce vreau să vă spun este că sunt recunoscător colegilor mei pentru amendamentele făcute. În al doilea rând, dificultățile cu care ne-am confruntat, libertatea religiilor și credințelor religioase. Această problemă ar putea să fie mai bine evidențiată și nu să fie o listă de drepturi fundamentale. Nu vrem să uh, dăm exemple uh, cu um, o serie de culte religioase, ceea ce se întâmplă uneori, însă trebuie să explic de ce China și Rusia sunt menționate în raport. Ele sunt menționate pentru că consider că cele două țări reprezintă spectrul uh, cel mai cuprinzător al încărcărilor drepturilor omului. În același timp, sunt două state uriașe, foarte importante, care Uh, acoperă o suprafață foarte mare de uh, trăsături culturale, religioase, societale. De aceea nu pot să rezist și aș vrea să uh, citez din Lucian Pai, care a spus că China este un stat asiatic, este o civilizație se poate eh, spune același lucru și despre Rusia. Aceste două eh, cazuri pot fi analizate din punct de vedere al uh, încălcărilor drepturilor omului la care m-am referit. Desigur, discutarea uh, problemelor spinoase trebuie să țină cont uh, și de celelalte păreri Vreau să mulțumesc uh, foarte mult uh, Renate Weber în mod deosebit și altor uh, colegi de la ALDE, doamna Kiel Nielsen, doamna Ana Gomes, doamna Vergia, domnul Jörg Leitfried, doamna Ana Zaborska, domnul Tökeș, doamna Andrei Kene, pentru a numi numai pe câțiva dintre colegii care uh, și-au adus o contribuție valoroasă uh, și care au prezentat amendamente de valoare. Câteva uh, remarci explicative, domnule președinte. Pentru a evita repetițiile sau suprapunerile, am încercat să rezist tentației de a incorpora, de a, includa, a include fiecare amendament. O serie de principii, uh, claritate, Uh, consecvență au fost principiile care uh, m-au uh, ghidat atunci când am încercat să evit niște locuri comune. Cred că avem un, o bază comună și trebuie să spun cu plăcere că nu au fost puncte controversate, diferențe marcate de opinie, ci numai chestiuni legate de formulare, de nuanțare. Colegii mei uh, uh au avut critici și feedback uh, valoroase și pentru asta uh, le sunt îndatorat. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Raportorul din partea PP este domnul Laslo Töche și el nu este prezent, însă m-a rugat să prezint observațiile sale pentru discuție, ceea ce voi face acum. PPE-ul salută faptul că raportul evidențiază în mod clar că ar trebui să fie tratat ca un document strategic pentru viitor, uh, privind în viitor. De aceea salutăm amendamentele care uh, accentuează uh, necesitatea de a fi consultat în mod sistematic de Serviciul de Acțiune Externe și de reprezentanții uh, Comisiei. Salutăm uh, amendamentele care cer Serviciului de Acțiune Externe să consulte societatea civilă pentru a permite progresul democratic și uh, să se valorifice schimbările aduse cu sine de primăvara arabă. Se accentuează deteriorarea libertății religiilor în lume. Au fost uh, prezentate mai multe amendamente pentru a ilustra situația îngrijorătoare din lume, precum și în Tibet, de aceea trebuie să ajungem și la compromisuri. Susținem amendamentele pentru crearea unor linii directoare în ceea ce privește libertatea religiilor și credințelor religioase, amendamentul 377, doamna Andrie Chene, împreună, împreună cu uh, societatea uh, civilă. Uh, salutăm faptul că Siria, Libia și Belarusul sunt menționate deosebit în raport. Dorim să se vedem compromisul în această uh, privință. Uh, trebuie să susținem misiunile de observare a legilor ca o unealtă de susținere a democrației. Apoi, prezența clauzelor privind drepturile omului în acordurile comerciale este importantă. Mulțumesc și acum, doamna Copa. Mulțumesc. Colegul meu, Lightfried, care este raportor din umbră, nu poate să fie aici și o să citesc prezentarea sa. Drepturile omului trebuie să fie respectate în Uniunea Europeană, precum și în afara acesteia. Raportul anual privind drepturile omului este o posibilitate importantă de a consolida politica în acest domeniu, să arate care sunt îmbunătățirile și ce mai este de făcut. De asemenea, aș dori să uh, subliniez încă o dată cât de importantă este numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene uh, pentru drepturile omului Uh, au fost depuse 404 amendamente. Raportul domnului Donskis este o bază bună, însă lipsesc o serie de aspecte. Cinci uh, domenii sunt uh, deosebit de importante pentru mine. În primul rând, politicile europene în ceea ce privește drepturile omului. Este esențial ca în viitor Uniunea Europeană să vorbească pe o singură voce, să aibă o poziție clară în ceea ce privește încălcările drepturile omului și să Trebuie de asemenea să îmbunătățim rolul UE. Drepturile omului trebuie să aibă aceeași importanță ca și uh, problemele de piață economice. În primul rând trebuie să fie omul și nu piața. În al doilea rând, ca membru al Comisiei INTA, Uh, m-au preocupat uh, aspectele legate de comerț. Trebuie să folosim uh, acordurile de liber schimb pentru a promova dreptul la acorduri colective, eliminarea formelor de muncă forțată și utilizarea, recurgerea la munca copiilor trebuie să există uh, clauze de responsabilitate socială în acordurile de liber uh, schimb pentru a promova drepturile omului în terțe țări. De asemenea, doresc să menționez, în ceea ce privește situația din Columbia, importanța protejării uh, sindicatelor și drepturilor sale, drept, libertatea de întrunire și libertatea locului de muncă protecția bloggerilor, uh, celor care apără drepturile omului și partidele de opoziție. Am uh, uh, văzut uh, că sunt astfel de încălcări în Siria, Libia și Egipt. Trebuie să-i susținem pe cei care luptă pentru drepturile fundamentale și libertatea de exprimare. De aceea ce vreau să prezint un amendament pentru un control uh, mai strict asupra transferului de date, uh, utilizării drept, produselor cu dublă utilizare, care pot fi folosite pentru încălcarea drepturilor omului. Este uh, preocupant uh, folosirea uh, mijloacelor de supraveghere a convorbilor pe telefoanele mobile. Apoi, drepturile copiilor și ale femeilor. Trebuie să lucrăm împreună cu femeile, cu instituțiile la nivel internațional, uh, regional și local pentru Uh, exercitarea drepturilor uh, femeilor. Am avut un amendament pentru uh, o serie de probleme care există în Africa subsahariană, copii acuzați de vrăjitorie care a dus la sacrificii în rândul copiilor. Apoi, în ceea ce este discriminarea, ne preocupă Um, creșterea sau intensificarea formelor de intoleranță religioasă. De aceea apelăm la uh, statele membre să pună capăt intoleranței și discriminării din orice motive, sex, uh, orientare sexuală, credințe religioase. Există o necesitate tot mai mare uh, ca conflictele să se transforme în dialog la diferite niveluri. Sunt foarte optimist că se, vor, se va ajunge la compromisuri viabile între grupuri. Ceea ce este cel mai important este că trebuie să întărim și să asigurăm protecția drepturilor uh, fundamentale în interiorul Uniunii și în afara acesteia. Acest raport este cea mai bună ocazie de a îmbunătăți politica între, în uh, uh, ceea ce privește drepturile omului. Mulțumesc, doamna Copa, spune președintele, doamna Gomes. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Donchis pentru acest raport excelent și pentru uh, spiritul uh, în care a primit toate contribuțiile. Colega mea, doamna Copa, ne-a împărtășit uh, punctul de vedere al grupului nostru, sintetizat în părerea raportului din umbră. Aș uh, vrea să spun că împărtășesc într totul aceste puncte de vedere. În ceea ce mă privește, aș vrea să punctez două sau trei lucruri. Cred că este... Uh, importantă cererea Parlamentului ca în uh, rapoartele anuale ulterioare uh, înaltul reprezentant să arate cum uh, au uh, fost luate în considerare rezoluțiile Parlamentului. Este foarte important și cu noua funcție creată, reprezentant special pentru drepturile omului, mm, domnul Stavros Laminidis, uh, acest lucru sperăm că va Uh, fi pus în aplicare și uh, de aceea va fi mai ușor să se facă o astfel de raportare atunci când se elaborează rapoartele anuale. Apoi, aș vrea să evidențiez faptul că succesul oricărei strategii uh, depinde de o bună conlucrare, o bună articulare a serviciilor. E valabil aici în Parlament, articularea activităților Comisiei AFET cu uh, Subcomisia pentru uh, Drepturile uh, Omului, dar și integrarea problemelor legate de dreptul omului în activitatea tuturor comisiilor, fie că e vorba de INTA. Deci, relația între politicile noastre pe plan intern și credibilitatea noastră în acțiunile de promovare a drepturilor omului în lume ceea ce este, desigur, esențial. altul reprezentativ uh, are această dublă calitate și asta nu întâmplător de a face și o coordonare la uh, nivelul serviciilor Consiliului și Comisiei. Un altul reprezentant trebuie să facă ceea ce este necesar pentru a veghea ca drepturile omului să fie integrate în toate uh, politicile și vrem ca acest lucru să fie ilustrat de următorul raport. În final, aș vrea să exprim întreaga mea susținerii amendamentelor incluse de domnul Donskis în raport opoziția noastră la practica standardă a grupurilor regionale de a-și aranja candidaturile uh, în uh, Consiliul ONU uh, pentru drepturile omului. Este o practică standard, dar Uniunea Europeană ar putea să schimbe lucrurile, pentru că această practică obișnuită este nocivă credibilității și eficienței Consiliului și acest Consiliu trebuie să uh, mențină un alt nivel uh, moral și asta nu este compatibil cu uh, standardele și practicile actuale. De aceea, Uniunea Europeană pledează pentru schimbarea acestei practici. Domnule, domnul Weigel, Vreau să îl felicit pe colegul nostru, domnul Donskis, pentru această abordare uh, foarte uh, sensibilă pe care a avut-o cu acest raport. Este o chestiune delicată și cred că cel mai greu este să găsești acel echilibru între a fi Uh, cât se poate de concret, dar în același timp de a te menține la nivelul uh, unei abordări generale, de a ilustra uh, valorile pe care încercăm să ne axăm în document. Asta a fost și intenția raportorului, să se concentreze mai mult asupra valorilor generale și nu să intre în detalii. Amendamentele, inclusiv propriile mele amendamente, uh, includ o serie de exemple de țări și probleme. Sigur, trebuie găsit uh, un echilibru, un compromis și în final vom avea un document care să reflecte și uh, preocupările noastre legate de uh, practicile nu tocmai bune în unele țări. Cred că este o sarcină importantă în această etapă și anume documentele pe tema drepturilor omului să aibă și o pondere politică, dar și din punct de vedere al drepturilor omului. Fiecare raport anual ar trebui să fie un mesaj transmis de Uniunea Europeană. Trebuie să fie o declarație importantă. De pildă, există un alt uh, raport al Statelor Unite privit întotdeauna ca un raport uh, foarte important în legătură cu practicile din întreaga lume. Cred că trebuie să avem un nivel ridicat de ambiție, să fim un uh, actor important în acest domeniu. Asta trebuie să o facem în primul rând pentru credibilitatea noastră, dar și pentru rolul pe care ar trebui să îl joace în lumea Uniunea Europeană. Iată de ce trebuie să fim uh, toleranți și atunci când uh, E vorba de probleme uh, foarte uh, concrete cu care se confruntă uh, unele state atunci când este vorba de dosarul drepturilor omului sau statul de drept. Președintele, vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor și domnule Donskis pe scurt. Vă mulțumesc, o să fiu foarte succint. Vreau să mulțumesc colegilor pentru remarcile lor, o să țin cont de ele, o să le examinez atent, o să fac tot ce se poate pentru a prelua sugestiile lor. Vreau să vă asigur că voi încerca să păstrez uh, substanța, coloana vertebrală a raportului, lăsând însă loc și pentru compromisuri, pentru negocieri uh, și să țin cont de aspectele delicate punctate de colegii mei. Cred că munca continuă, o să facem tot ce se poate, avem credibilitate, suntem încrezători și cred că astea sunt caracteristicile cele mai importante ale muncii noastre care vor duce la un raport puternic, memorabil și ambițios. Președintele, vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, am uh, încheiat dezbaterea acestui punct și trecem la punctul 6, revizuirea strategiei UE din domeniul drepturilor omului. Scopul acestui raport este să prezinte punctul de vedere al Parlamentului în ceea ce privește revizuirea cuprinzătoare a politicii în domeniul drepturilor omului lansată de vicepreședintele Ashton. În acest uh, context, Consiliul a adoptat un cadru strategic cuprinzător uh, al Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile omului și democrația și un plan de acțiune. Sperăm că acest plan de acțiune să fie, să fie pus în aplicare bine cu colaborarea instituțiilor, Serviciul de Acțiune Externe, statele membre, precum și domnul Lambrinidis, Uh, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Înainte de a da cuvântul raportorului, vreau să vă amintesc că votul va avea loc uh, pe 6 noiembrie. Domnul Tavares are acum uh, cuvântul pentru a-și prezenta raportul. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Domnule președinte, vă mulțumesc. După cum tocmai a spus chiar dumneavoastră, Punctul de la care s-a pornit uh, în acest raport este comunicarea uh, comună a înaltului reprezentant vicepreședintele Comisiei. De asemenea, ținem cont și de uh, comisia, com, comunicarea Comisiei cu privire la promovarea romului, democratizării și drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare. Am început cu o primă evaluare a status quo-ului actual. Am analizat uh, situația drepturilor omului uh, în Uniunea Europeană. Și o primă concluzie sau un prim punct de reper ar fi următorul. Uniunea Europeană uh, se află în, supusă unei duble tensiuni, presiuni Pe de o parte, uh, uh, avem uh, noi instrumente, inclusiv noi posturi în ierarhia care se adresează drepturilor omului, în altul reprezentant pentru drepturile omului, o funcție nouă care a intrat în vigoare de la, de la tratatul Lisabona încoace. În același timp însă, realitatea este mult mai provocatoare, mult mai complexă astăzi decât a fost acum câțiva ani. De ce? Pentru că există această criză financiară profundă care a afectat uh, în termen concret, în Uniunea Europeană, dar care a schimbat și percepția uh, în acest domeniu pe întregul mapamond. Deci, iată, aceste două uh, presiuni care exercită oarecare influență asupra, asupra modului în care Uniunea Europeană, Europeană tratează această problemă. De altfel, trebuie să ținem cont și de uh, balanța de putere care uh, în ultimii ani s-a schimbat la nivel global. Toate acestea au concurat la uh, conturarea poziției noastre avem uh, de-a face, am avut de-a face în ultima perioadă cu uh, primăvara arabă, ale care evenimente n-au putut fi prevăzute uh, de noi. Am încercat să avem oarecare influență acolo, să jucăm un rol constructiv, util. În același timp însă Uniunea Europeană a suferit totuși niște consecințe importante ale crizei economico-financiare vulnerabilitatea unor uh, state membre, de exemplu, uh, uh, vulnerabilitate economică față de state terțe, în care, de exemplu, situația drepturilor omului nu este respectată. Și atunci, ce vrem să facem? Nu vrem să renunțăm la ambițiile noastre, vrem să continuăm pe calea pe care, am, pe care ne-am lansat, încercăm să instituționalizăm aceste drepturi. Ehm, în același timp, însă, Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că este suficient de agilă și de abilă să, eh, să se adapteze la eh, situația eh, drepturilor omului în continuă schimbare. Ce vrem noi? Uh, mai întâi trebuie să definim uh, planurile de acțiune, uh, planul extern, mai întâi. Da. Deci ce dorim noi să se întâmple în lumea largă? În al doilea rând, cum vrem să interacționăm la nivel european, Uniunea Europeană cu statele membre și, în al treilea rând, Uh, mai avem și un nivel mai, mai subtil al uh, relațiilor interinstituționale, respectiv uh, problema drepturilor omului la nivelul Parlamentului European. Toate aceste niveluri trebuie gestionate mai eficient acum. Una din propuneri este deja pe cale să se materializeze și anume se constituie tocmai acum un uh, grup informal de consultare pe tema drepturilor omului între Parlament, Serviciul de Acțiune Externă și Comisie. Um, au existat uh, deja schimburi foarte fructoase în acest grup de contact. Uh, acum următorul pas este să realizăm o, o, un grup formal de schimburi de informații care să ne permită o cooperare mai eficace. Apoi mai avem o problemă în Parlamentul European cu urmărirea evoluției dosarelor de, pe tema drepturilor omului. Pentru a evalua situația drepturilor omului în anumite țări, avem nevoie de cineva care să urmărească acest element a drepturilor omului în toate dosarele de relație externă. Deci și asta mai este o problemă de rezolvat. Și în al treilea rând, având o nouă relație cu noul reprezentant al, pentru drepturile omului, trebuie să ne regândim uh, relația pe tema drepturilor omului cu uh, statele uh, terne, terțe. Una din lecțiile pe care le-am învățat din primăvara arabă este că nu avem încă suficiente cunoștințe despre societățile în care vrem să milităm pentru drepturile omului. Eu sunt recunoscător grupul, Comisiei AFET că găzduiește această dezbatere aici. Am, pot să vă spun că am primit 147 de amendamente, mai toate amendamentele sunt eligibile pentru amendamente de compromis și cred că vom ajunge la undeva la 20-25 de compromisuri. Și astfel vom reuși să integrăm toate amendamentele permite de la colegi și de la, chiar de la dumneavoastră, domnule președinte. Noi uh, cred că cu aceste compromisuri vom putea să recomandăm susținerea raportului și, și uh, sperăm că uh, săptămâna viitoare, când vom discuta amendamentele de compromis, vom reuși să ajungem la o soluție. Oricum, eu sunt foarte deschis pentru orice sugestii și de acum înainte din partea colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, și acum, în numele grupurilor politice, raportorul din umbră PPE nu se află în sală, deci mi-a transmis mie mesajul domniei sale pentru a vi-l retransmis de dumneavoastră. Ea a participat la ultimele reuniuni unde a fost discutat proiectul de raport. La aceste rapoarte discutate, ea aș a prezentat observațiile, dar pentru că a primit Eh, traducerea amendamentelor abia în după amiaza zilei de luni, deci acum trei zile, și pentru că marți deja a trebuit să plece la București la Congresul PPE, n-a avut timp să analizeze în profunzime aceste amendamente. De aceea eh, se bucură încă de pe acum și așteaptă cu nerăbdare următoarea reuniune a raportorului în umbră în vederea găsirii unor compromisuri. Îi mulțumim raportare din umbră de la PPE. Și acum rog următorii vorbitori să fie foarte succinți în, uh, și la obiect, pentru că avem deja următorul uh, invitat uh, aici alături de noi. Doamna Gomes. Și eu vorbesc în numele raportorului nostru din umbră. Îl felicităm pe colegul lui Tăvareș pentru uh, Uh, excelenta activitate pe care a depus-o pentru un proiect de raport care cu siguranță uh, reprezintă un bun punct de plecare pentru compromisurile care sperăm se vor găsi în curând. Am elaborat unele amenamente pentru a evidenția uh, ceea ce credem noi că ar trebui să fie prioritățile acestui raport așa cum și raportorul a spus, lecția Uh, principală din, pe care am uh, învățat-o după primăvara, primăvara arabă este că trebuie să realizăm un veritabil dialog cu societatea civilă, cu ONG-urile, cu organizațiile pentru drepturile omului, cu organizațiile de reprezentare a tinerilor, dar și cu partidele uh, politice, cu sindicatele și alte formațiuni. Este o prioritate absolută și trebuie să facem în această privință mult mai mult decât facem în prezent. Apoi, există o coordonare încă deficitară eh, la nivelul Uniunii Europene între diferitele servicii ale instituțiilor europene și statele membre. Și aici cred că putem progresa și uh, uh, avem speranța că noul reprezentant special pentru drepturile omului, domnul Stavros Lambrinidis, uh, cu uh, cunoștința sa despre modul în care tratăm noi problema aici în uh, Parlament, cu expertiza, expertiza sa profesională, va reuși să îmbunătățească această cooperare. În al treilea rând, în ce privește uh, uh, relațiile noastre externe și politica noastră externă în domeniul drepturilor omului, trebuie ca pentru păstrarea credibilității uh, și eficienței noastre să regândim aceste uh, principiile pe care se bazează această uh, politică. S-a făcut trimitere aici la criza financiară și la impactul acesteia asupra situației drepturilor omului. Uh, vreau să atrag atenția asupra uh, uh, elementelor de răspundere eh, socială corporatistă. Și de asemenea, la nivelul instituțiilor UE, trebuie să eh, diseminăm eh, învățămintele acestei crize economico-financiare. Inclusiv elementele legislației cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare și altele asemenea vor avea implicații uh, inclusiv în ce privește drepturile, relațiile noastre pe uh, direcția drepturilor omului. Da? Pentru că sunt foarte mulți uh, uh oameni care încalcă aceste drepturi și care își țin banii în conturile uh, europene. Trebuie așadar să existe niște indicatori uh, pentru măsurarea, obiectivarea uh, succesului strategiei pe care o avem în relația drepturilor omului cu state terțe. Raportorul nostru crede că este foarte important să se confere mai multă solemnitate acestei dezbateri unei unei dezbateri care, până la urmă, generează un raport anual pe tema drepturilor omului. Mulțumesc, spune președintele, doamna Copa. I would like to... Mulțumesc. Vreau să îl felicit pe raportor pentru proiectul său de raport, care arată uh, clar care este mesajul nostru în domeniul drepturilor omului drepturile omului trebuie să stea în centrul tuturor politicilor sectoriale și în, la baza relațiilor noastre cu uh, toată lumea. Trebuie, uh, sigur, să solicităm ca în relațiile sale externe drepturile omului să joace un rol central în toate acordurile noastre internaționale. De aceea, răspunderea reciprocă uh, uh, Uh, pe de o parte UE, pe de altă parte statele terțe, trebuie să fie un principiu guvernator. Doar, ato- doar astfel putem să uh, promovăm în mod eficient drepturile omului. Mai întâi, trebuie însă să facem curat în ograda noastră proprie, înainte să arătăm cu degetul spre alții. Deci, la nivelul relației UE-state membre, trebuie să fie făcute unele uh, modificări și unei schimbări față de practica curentă. Acest lucru se arată foarte bine în raport. De asemenea, principiul responsabilității corporatiste sociale este uh, foarte, uh, aceasta este uh, o problemă foarte importantă pentru că aceste corporații au răspundere o socială, dar și o răspundere pe direcția drepturilor omului. Trebuie să ne facem, să facem tot ce este important pentru ca statele membre, statele noastre partenere să eh, pună aceleași standarde în ce privește drepturile omului ca și noi. Mulțumim raportorul domnul Tavares. Mulțumesc eh, doamne Copa, mulțumesc și doamne Gomes și știu pentru că și știu că doamna ministru și doamna ambasador sunt aici, așa că voi reacționa doar pe tema uh, responsabilității uh, sociale corporatiste. Um, aici uh, foarte multe amendamente vor fi reunite într-un singur amendament de compromis. Punerea împreună a elementelor de politici comerciale cu cele de drepturi ale omului este foarte importantă. nu doar în relațiile noastre globale, dar și în, în plan intern, pentru că, până la urmă, aceste două elemente au implicații și asupra standardelor în ce privește angajarea, locurile de muncă și așa mai departe. Faptul că companiile europene sau unele companii europene nu se comportă așa cum ar trebui și că noi nu impunem acestor companii un, uh, un comportament corespunzător, are un efect asupra noastră, are repercusiuni asupra uh, statutului nostru european, asupra realității noastre concrete. Deci dacă nu luăm în serios această responsabilitate socială corporatistă, atunci uh, cred că vom Uh, vom demonstra din contrarul intenției noastre că drepturile omului sunt doar un fel de apendice, o, o clauză marginală în relațiile noastre uh, internaționale. Eu cred că aici uh, există un consens uh, clar și aștept cu nerăbdare întâlnirea de săptămâna viitoare pentru a discuta compromisurile. Mulțumim, domnule Tavares. Și acum urmează scurtă informare din partea eh, doamnei Rato Cozacu Marculinis, eh, ministrul cipriot al afacerilor externe, în numele doamnei înalt reprezentant și vicepreședinte a Comisiei, cu privire la Consiliul, concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2012. Doamnă ministră, Bine ați venit în mijlocul nostru, bine ați venit, domnule ambasador. Și vă mulțumim în special pentru răbdarea pe care ați arătat-o față de eh, comisia noastră și eh, lucrările comisiei noastre. Mulțumesc și eh, Vă mulțumesc și pentru disponibilitatea de a veni în mijlocul nostru și de a ne informa în legătură cu Consiliul de Afaceri Generale care a dezbătut o serie de chestiuni importante și sensibile. Mai întâi, în legătură cu Siria. Știți că situația din această țară nu este doar o sursă de îngrijorare, eh, ci în același timp eh, este o amenințare la eh, adresa țărilor noastre. În ce privește programul nuclear al Iranului, știm că negocierile uh, au eșuat, uh, nu au produs niciun rezultat tangibil. Totuși, Consiliul vrea să uh, păstreze o abordare duală, pe de o parte păstrarea dialogului, pe de altă parte înăsprirea uh, sancțiunilor. În ce privește Maliu și refacerea integrității teritoriale, refacerea uh, statului de drept acolo. Vrem să știm ce face Consiliul în această privință și cum intenționează să susțină Națiunile Unite în lumina uh, noului mandat uh, definit pentru, de către Consiliul de Securitate al ONU. Mai este și problema Belarusului. Acum, doamnă ministră, nu avem eh, prea mult timp, dar pentru dumneavoastră avem suficient timp ca să ne oferiți această informare. Uh, uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși membri al Comisiei FED. Este o plăcere și o onoare pentru mine să vă întâlnesc astăzi în numele înaltului reprezentant, vicepreședinta Comisiei, barona Catherine Ashton pentru a vă informa cu privire la Consiliul de Afaceri Externe care a avut loc pe 15 octombrie în Luxemburg. A fost o întâlnire de succes, una foarte productivă. În seara zilei de 14 octombrie, Consiliul a organizat o cină cu domnul Sergei Navrov, ministrul de externe rus. Am discutat chestiuni bilaterale relevante pentru ambele părți, cum ar fi aspecte ce țin de energie, comerț, parteneriatul pentru modernizare, relațiile cu societatea civilă, problema vizelor și o serie de aspecte de caracter internațional, cum ar fi chestiuni legate de Siria, Iran și Mali. Discuțiile au fost îndelungate și foarte animate și fiecare parte și-a prezentat propriul punct de vedere deschis și foarte angajat. Per ansamblu, datorită atmosferei plăcute care a domnit în cadrul discuțiilor, s-a păstrat avântul înregistrat deja în cadrul parteneriatului constructiv. Și asta a pus bazele summitului care va fi organizat între UE și Rusia în decembrie. Luni dimineață s-a hotărât în ceea ce privește premiul Nobel pentru pace pe 2012, care a fost acordat Uniunii Europene, să se pregătească o declarație scurtă prezentată după Consiliul de Afaceri Externe. Am spus acolo că această recunoaștere a activității UE este un îndemn să continuăm această activitate, să facem eforturi neîncetate pentru pace, pentru promovarea drepturilor fundamentale și a valorilor fundamentale și pentru a ne strădui să avem acțiuni externe mai coerente, complete și eficiente. Și aici închei citatul. Primul subiect care a fost discutat în Consiliu pentru Afaceri Externe a fost Mali. Situația din Mali continuă să dea naștere la grave preocupări. Consiliul de Securitate ONU a adoptat o a doua rezoluție vinerea trecută, rezoluție care include un apel din partea Uniunii Europene pentru a oferi asistență și expertiză care să ofere sprijin forțelor care asigură siguranța în Mali. Și în acest sens am adoptat consil, concluziile Consiliului în care se cere un concept de gestionare a crizei pentru misiunea PEST care să restructureze și să reinstruiască, să spunem, armata din Mali. Acțiunea europeană se bazează pe o analiză comună a amenințărilor cu care se confruntă regiunea precum și Europa și întreaga lume pentru, din perspectiva instabilității, a terorismului și a criminalității din Mali. Obiectivele noastre sunt clare, reinstaurarea statului de drept și a unui guvern democrat care să contribuie la controlul teritoriului țării. Nevoia de a colabora de aproape cu Națiunile Unite, cu Uniunea pentru Africa și cu ECOAS a fost de asemenea menționată în cadrul intervențiilor și numirea domnului Romano Prodi ca trimis special ONU în Sehel a fost salutată de toată lumea. În cadrul Consiliului din noiembrie vom relua discuțiile referitoare la Mali. Și apoi am discutat situația din Siria. Prioritatea imediată, sigur că rămâne oprirea crimelor care au loc acolo. Consiliile conclu- concluziile Consiliului care au fost adoptate subliniază acest aspect. Am mai adoptat măsuri restrictive ulterioare care țintesc regimul politic și nu populația civilă. S-a spus de asemenea că Uniunea Europeană rămâne preocupată de efectele de afectare în cascadă uh, produse de criza din Siria în țările învecinate și condamnă atacarea teritoriului turc de către forțele siriene. Uniunea Europeană cere tuturor să Uh, oprească extinderea conflictului. Eforturile politice și diplomatice pentru o soluție continuă și Consiliul și-a exprimat sprijinul complet pentru eforturile făcute de ONU, Liga Statelor Arabe, uh, reprezentantul comun special Lahtar Rahimi pentru a uh, rezolva această situație. <clears throat> Iarna care se apropie nu face decât să îngreuneze livrarea sprijinului umanitar. Comisara Gheorgheva a informat Consiliul cu privire la aceste activități de asistență. Suntem cel mai mare donator și avem fonduri care ajung până la 230 de milioane de euro. Și din această perspectivă, Uniunea Europeană uh, se situează sau este liderul eforturilor de asistență. Însă trebuie să ne intensificăm eforturile și să includem și țările învecinate unde se află foarte mulți refugiați din Siria. De asemenea, trebuie să uh, încercăm să uh, stabilim legături mai strânse cu societatea civilă din Siria. În Egipt, în altul reprezentant a făcut o informare privire, cu privire la pregătirea întâlnirilor pentru între UE și Liga Statelor Arabe, care va avea loc anul acesta pe 13 noiembrie. Uh, și grupul de lucru, întâlnirea grupului de lucru UE-Egipt, care urmărește să sprijine și să încurajeze procesul de tranziție și să reunească o gamă largă de actori. De asemenea, răspunde principalelor priorități ale Egiptului, care se referă la comerț, investiții, turism și recuperarea activelor. Ca și în cadrul grupurilor de lucru anterioare, în altul reprezentant a invitat Parlamentul European să joace rolul care îi revine prin participarea la această întâlnire. Am discutat de asemenea procesul de pace din Orientul Mijlociu. Aici prezentăm un front comun în vederea relansării discuțiilor dintre Israel și palestinieni, în vederea garantării unei soluții negociate cu care să fie ambele părți de acord și care să ducă la pace și stabilitate. Uh, în Iran am venit cu noi măsuri restrictive care se axează pe patru domenii principale: finanțe, comerț, energie și transport. Aceste măsuri au rolul de a Uh, ținti programul nuclear iranian și veniturile folosite de regimul iranian pentru finanțarea programului și nu sunt dirijate împotriva poporului iranian. Decizia transmite un semnal clar Iranului cu privire la nevoia de a aborda preocupările foarte importante care există în comunitatea internațională referitoare la natura programului nuclear iranian și să dea un răspuns la cerințele presante de a se implica activ. Consiliul reafirmă în același timp în concluziile sale obiectivul Uniunii Europene de a colabora de aproape pentru găsirea unei soluții diplomatice la problema nucleară iraniană printr-un proces de consolidare a încrederii care se bazează pe principiul unei abordări graduale și reciproce sancțiunile nu sunt un scop în sine. Și regimul iranian este cel care trebuie să hotărască să se implice în niște negocieri consistente care să ducă la uh, construirea, consolidarea încrederii în uh, programul nuclear pacifist. E3 plus 3 va continua să exercite presiune asupra Iranului pentru a se implica în dialog pe baza abordării cu dublă viteză. În ceea ce privește discuțiile care au avut loc la prânz, acestea s-au axat pe uh, Belarus și Rusia după alegeri și Georgia după alegeri. În Belarus am convenit că nu s-a produs o schimbare reală. Este important să rămânem uniți în ceea ce privește politicile pe care le promovăm pentru a ne asigura că acestea au un impact maxim vom respecta politica pe care ne-am asumat-o, o implicare critică cu privire la nerespectarea drepturilor omului și ne vom uh, implica în colaborarea cu societatea civilă și cu opoziția politică. Concluziile Consiliului și prelungirea um, aplicării măsurilor restrictive au subliniat această situație. În ceea ce privește Georgia, suntem pregătiți să oferim asistență în faza post-electorală. Trebuie să garantăm continuitatea pe um, ordinea de lucru care s-a stabilit între UE și Georgia și trebuie să fim foarte atenți la posibilele schimbări ale situației. Concluziile pe care Consiliul le-a adoptat subliniază această situație. Uh, Înaltul reprezentant a anunțat că a solicitat comisarului Füle și uh, secretarul general ajung Helga Schmidt să viziteze Georgia, să se întâlnească cu reprezentanții ambelor părți și să uh, aducă la cunoștința guvernului uh, care urmează să ia puterea detaliile referitoare la cooperarea cu Uniunea Europeană. Această vizită este în prezent în derulare. Doamna Helga Schmidt și comisarul Fule, dacă nu mă înșel, au plecat ieri seară înspre Georgia și întâlnirea se desfășoară chiar astăzi pe 18 octombrie. Așteptăm să vedem care va fi dezbaterea ce va avea loc în Parlamentul European săptămâna viitoare în plenară și care se va axa pe aceste două subiecte, Belarus și Georgia. Acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le prezint. Așa cum am uh, spus și la început, am adoptat concluzii cu privire la Siria, Iran, Belarus, Georgia și Mali. Și sigur, acestea sunt disponibile spre consultare de toată lumea, așa cum eu vă stau la dispoziție dacă există întrebări. Mulțumim pentru această prezentare extrem de interesantă și completă cu privire la discuțiile și concluziile Consiliului de Afaceri Externe. Dragi colegi, acum aveți dumneavoastră cuvântul dacă aveți întrebări, observații. Dar, în cazul în care interveniți, vă rog să fiți cât mai scurt posibil, astfel încât toți cei care doresc să aibă ocazia să intervină și apoi, sigur, uh, doamna ministru să aibă suficient timp să ne răspundă la întrebări. Doamna de Kaiser, întâi. Merci, monsieur le président, merci, madame. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă, pentru această prezentare. Aș avea trei întrebări. În primul rând, ați menționat, l-ați menționat pe domnul Lavrov. Uh, și discuțiile dintre UE și Rusia. Am vrea să știm dacă, în ceea ce privește Siria, există vreo modificare pe care să o fi sesizat în poziția Rusiei. Se observă o schimbare în acest sens? Sigur, acest lucru nu se regăsește în concluziile Consiliului. Cea de-a doua întrebare e una simplă. Foarte scurt, uh, în trecere ați uh, menționat Orientul Mijlociu și uh, problema israelo-palestiniană. solicitarea președintelui Abbas la ONU e, se referă la rezoluția care trebuie să fie um, luată acolo și aș vrea să știu dacă acest subiect a fost abordat, fiindcă e o problemă. Și cea de-a treia întrebare se referă la Iran. Evident, Iranul uh, consideră că programul de îmbogățire a uraniului este unul uh, perfect uh, pacifist și se folosește în medicina nucleară și de altfel se întâmplă în limitele autorizate. Am ascultat un reprezentant al Iranului care ne-a spus că au încercat toți pentru a ajunge să aibă radioizotopi, pentru a-i folosi în medicina nucleară, că au solicitat asta din partea Rusiei, apoi a Braziliei, dar că n-au primit niciun răspuns satisfăcător și aș vrea să știm care este poziția Europei din această perspectivă, având în vedere că acest lucru a fost menționat de dumneavoastră când v-ați referit la Iran. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gomes, acum. Mulțumim, doamna ministru. Aș dori să Vă mulțumesc pentru prezență și să vă pun o întrebare cu privire la misiunea în Mali, misiunea PESC. Înțelegem cu toții care sunt uh, motivele pentru solicitarea venită din partea Națiunilor Unite și aș vrea să știu dacă Uh, există state membre care se oferă să contribuie la misiunea respectivă, având în vedere consecințele crizei economice și, de asemenea, uh, având în vedere modul dezastruos în care Uniunea Europeană a abordat o altă misiune de politică externă într-o țară învecinată, care se confrunta cu probleme uh, similare cu cele din Mali și mă refer la Guinea-Bissau aici care um, se confrunta cu probleme ce țin de uh, ordinea de drept, se dorea restructurarea armatei, combaterea criminalității organizate, a traficului de droguri și legătura cu terorismul și problemele astea n-au fost rezolvate deloc, ba chiar au fost uh, înrăutățite prin lovitura de stat pregătită de COAS și nu văd să se facă nimic aici. Sigur, eu susțin misiunea în Mali, dar nu credem că putem continua să ne facem că nu vedem ce se întâmplă în Guinea-Bissau, pentru că există legături clare între aceste două situații și aș vrea să vă întreb dacă acest lucru a fost discutat în Consiliu, această legătură. Veronica, colega mea, v-a pus o întrebare despre Siria, dar am și eu o întrebare în acest sens. Aș vrea să știu dacă, având în vedere iarna care se apropie, au avut loc discuții serioase cu privire la posibilitatea uh, stabilirii unui, unei zone umanitare de ajutor umanitar. Nu mă refer neapărat în Siria, ci în Turcia, în țara învecinată și și celelalte, Iordania și așa mai departe. Și dacă avem astfel de zone, uh, sigur că e nevoie și de asigurarea securității acestora. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, tot colega mea, Veronic, v-a pus o întrebare cu privire la situația din Palestina. Și aș vrea să vă întreb despre ACA. ne-ați spus care sunt uh, eforturile pe care Consiliul le-a subliniat în vederea procesului de pace, dar în același timp Consiliul pare să fie inclinat să sprijine acordul ACA și asta um, contrazice 100% toate aceste propuneri pe care le-ați menționat. Cum vedeți această situație? Și ultima întrebare, care poate n-a fost abordată în Consiliu, dar are legătură cu țara dumneavoastră și cu legăturile uh, Uh, dintre UE și țara învecinată, Turcia adică. De curând, domnul Barroso a numit un uh, reprezentant care să se ocupe de problema Ciprului. Ce părere aveți despre această situație? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Huntis, acum. Mulțumesc! domnule președinte, îi mulțumesc și doamnei ministru pentru prezență. Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, informat cu privire la concluziile Consiliului și uh, mă grăbesc să vă spun că intervenția mea nu se referă la dumneavoastră personal. Eh, ce ați făcut a fost să ne prezentați concluziile Consiliului și poziția doamnei Ashton. Așa că vă rog eh, intervenția mea să nu o luați în nume personal. Abordarea este una generală. În ceea ce privește uh, mișcările din țările arabe, în Siria, în Iran, le-am menționat, uh, Aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, Europa face tot ce se poate face pentru ca mm, la toate aceste probleme să găsim o soluție pacifistă. Eu aș vrea să vă spun că nu mi se pare că așa stau lucrurile și dincolo de problemele de fond propriu-zise, la nivel uh, simbolic, Uh, Europa este abordată din perspectiva faptului că a primit premiul Nobel pentru pace. Trebuie să vedem până la urmă cum e percepută Europa. Dacă Uniunea Europeană a reușit să, regle, să rezolve niște probleme așa de vechi ca cele, dintre, ca cele din Palestina și Cipru, atunci, da, poate că dacă ar fi așa ar merita premiul pentru pace, dar nu așa cum stau lucrurile în prezent. În ceea ce privește Siria, Uniunea Europeană nu a um, evaluat prea bine situația din țările arabe și situația uh, din Siria. Trebuie să găsim uh, soluții pacifice, fără intervenții directe în cadrul Națiunilor Unite, ni se spune. Dar atunci, <coughs> care, după părerea Consiliului, este rolul Turciei Uh, care intenționează să aibă un rol foarte important să intervi- și, de asemenea, Israelul intervine din ce în ce mai mult pe chestiunea Iranului și mă întreb dacă asta nu dă naștere la noi uh, opoziții și nu riscă să uh, arunce din nou întreaga regiune în neliniște? Nu o să am o intervenție prea lungă, așa că încerc să mă opresc, dar uh, măsurile de uh, reprimare față de Iran sunt măsuri care produc probleme în țările învecinate, care suferă consecințele. La nivel energetic, de exemplu, mă gândesc la țara mea aici. Dacă există o intervenție militară, ne vom confrunta cu valuri de migranți care vor să ajungă în Europa trecând prin Grecia. Ce o să facem în acest sens? Eu sper că ați vorbit despre toate aceste lucruri. O să-mi spuneți că acestea sunt chestiuni care vă preocupă și pe care le-ați avut în vedere sau poate o să-mi uh, spuneți că, sigur, toate aceste probleme sunt uh, avute în vedere, dar eu m-aș fi așteptat la o atitudine mai deschisă spre pace din partea Uniunii Europene. Președinte, mulțumesc. Domnul Sofgoleus este următorul uh, intervenient. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, prezența doamnei ministru în rândul nostru. Consiliul uh, a prezentat uh, concluziile. și insistă pe necesitatea de a contribui la procesul de pace. Nu putem fi decât de acord. O serie de uh, chestiuni au fost abordate cu ocazia ultimei întâlniri uh, a Consiliului. S-a spus că este nevoie de o abordare prin prisma achiului comunitar. Toată lumea este de acord cu această abordare. Am câteva întrebări. Prima se referă la Siria. Am ascultat-o pe doamna Ashton, uh, uh, care în plenară uh, ne-a descris un ajutor economic financiar umanitar pentru Siria, însă trebuie să existe un plan B pentru uh, Siria. Oricum, uh, masacrul, asasinatele continuă, sunt din ce în ce mai numeroase. Amenințările sunt uh, tot mai mari, riscul de conflict este tot mai accentuat. Vedem ceea ce se întâmplă în Turcia, apoi este poziția Rusiei, poziția Chinei. Aveți și un plan B Uh, de promovare a păcii. Apoi, o a doua întrebare se referă la Palestina. Spunem de ani de zile că uh, dorim o soluție, o soluție cu două state, cu respectarea dreptului internațional, dar aveți uh, și proiecte uh, în vedere în legătură cu modul în care putem atinge acest obiectiv. Doamna Gomes a vorbit de numirea unui tehnocrat care trebuie să aibă rolul de mediator pentru a facilita uh, problema reglementării situației în Cipru. Am o întrebare. Aveți în vedere eventualitatea de a opta pentru o persoană politică și nu de un uh, tehnocrat în această situație? Iată întrebările pe care uh, am dorit să vi le adresez și aștept uh, răspunsuri cât mai clare și cât mai directe. Președintele, dau... Uh... Georgin. Iulainen. Doamna ministru, ați amintit în acest context Georgia și este foarte salutar că Uniunea Europeană se preocupă de evoluțiile recente din, acest, din, din Georgia, din această țară. Avem un acord de uh, asociere cu Georgia și ar fi bine să ajungem la finalizarea acestui acord cât se poate de mult, pentru că asta deja ar ajuta uh, Georgia foarte mult. Cum apreciază președinția noua situație din Georgia în, și relațiile postelectorale ale Georgiei cu Rusia? Pentru că avem uh, semnale că noul guvern uh, gruzin ar fi mai apropiat de conducerea rusă pe de altă parte, revenim la light motivul acela cu privire la soluția de două state în conflictul israelio-palestinian, dar nu facem nimic ca să oprim construcția de noi uh, colonii uh, evreiești în teritoriile ocupate. Dacă continuăm așa, atunci peste câțiva ani nu mai trebuie să facem nicio, uh, să nu mai propunem nicio soluție de două state, pentru că nu vor mai exista uh, te, teritoriu în care să trăiască liberi palestinienii. Uniunea Europeană pare să fie într-un impas. Nu reușim să arătăm israelienilor că nu suntem de acord cu această politică de colonizare. În ce privește Siria și repercusiunile sale asupra vecinilor său, în speță Turcia, ce putem face, ce facem noi ca să preîntâmpinăm izbucnirea unui război? Pentru că uh, există riscul ca uh, conflictul uh, actual să se transforme într-un conflict regional, dincolo de frontierele de stat siriene. Lord. Președintele, mulțumesc domnule Iolainen. Dau acum cuvântul doamnei ministru pentru a, răspunse la, a da răspuns la întrebările adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, au fost adresate multe întrebări multe dintre ele au tratat uh, aceeași temă, așa încât o să încerc să răspund uh, cât mai complet uh, cu putință la aceste întrebări. Acum, în ceea ce privește întâlnirea cu ministrul Lavrov, așa cum am spus, am avut o discuție foarte bună, atât pe teme bilaterale, cât și cu privire la chestiuni internaționale Siria, Iran și Mali. În ceea ce privește Siria, Desigur, suntem de acord că nu suntem de acord în anumite privințe cu Federația Rusă. Acest lucru este bine cunoscut. Însă aș spune că discuția a fost una bună și uh, foarte sinceră mm, pe parcursul cinei. Domnul Lavrov a reafirmat poziția țării sale cu privire la comunicatul de la Geneva. Este o temă pe care a dezvoltat-o pe parcursul discuțiilor, însă nu aș putea să spun că uh, am detectat uh, vreun uh, pas către convergență în privința uh, diferențelor de opinii cu privire la Siria. Dar vreau să uh, spun încă o dată, uh, discuția a fost foarte constructivă, foarte sinceră și, uh, așa cum a spus-o și în altul reprezentant, a fost o bună pregătire pentru summitul Uniunea Europeană-Rusia care va avea loc mai târziu în acest an. Cu privire la Orientul Mijlociu, desigur, am discutat toate problemele, după cum știți, Consiliul a adoptat în luna mai una, unele dintre cele mai răspicate concluzii adoptate vreodată de către Consiliu, o, o poziții foarte clar conturate în ceea ce privește coloniile și în ceea ce privește uh, soluția cu două state pe care o susținem în continuare. A existat uh, o discuție cu privire la declarația președintelui Abbas uh, în legătură cu prezentarea unei rezoluții uh, ceva mai târziu în acest an de către autoritatea palestiniană în adunarea generală ONU. Aș spune însă că discuțiile s-au axat în principal asupra modului în care am putea să fim mai constructivi în relansarea procesului. Acesta este principalul obiectiv acum. Desigur, în prezent nu știm care este conținutul rezoluției care va fi depusă de către autoritatea palestiniană, însă obiectivul nostru este relansarea procesului și modul în care poate fi lansat acest uh, proces. Desigur, cu privire la colonii, poziția Consiliului este foarte clară. De fiecare dată, cu ocazia concluziilor sau în declarații ale înaltului reprezentant sau al statelor membre, se reafirmă faptul că acest lucru este inacceptabil și este o încălcare a dreptului internațional. Poziția noastră este așadar foarte Uh, clară și dacă citiți uh, concluziile din luna mai, această poziție este reafirmată uh, cât se poate de clar. Cu privire la Iran, din nou, trebuie să spun că poziția noastră este foarte clară și este reflectată în concluziile recent adoptate luni, care se referă la faptul că sancțiunile nu sunt o politică în sine, așa cum am spus în partea introductivă, ele nu rezolvă problema de la sine. Ele fac uh, parte dintr-o abordare pe uh, două căi, uh, o mm, cale diplomatică marcată. După cum știți, în altul reprezentant se întâlnește cu partea iraniană în uh, AP plus 3, în uh, procesul AP uh, plus 3. În același timp se încearcă construirea unui climat de încredere și în acest sens sunt înaintate propuneri. Așadar, poziția Consiliului este foarte clară condamnarea uh, producerii în continuare a uraniului îmbunătățit și extinderea capacității Iranului și uh, activitățile cu apa grea, încălcând uh, rezoluția Consiliului de Securitate și a Consiliului de Administrație a Agenției Europene pentru Energie Atomică în ceea ce vește misiunea în Mali. Desigur, este momentul în care Consiliul European și în special înaltul reprezentant parcurg, parcurg acest uh, procesul de stabilire a misiunii din acest an. Este greu de spus care va fi răspunsul statelor membre, dar ținând cont de cât de serioasă este situația și de preocupările majore exprimate prin concluziile uh, recentului Consiliului, aș anticipa că în ciuda crizei, în ciuda situației economice, răspunsul statelor membre uh, nu va întârzia. Trebuie să vedem, în fapt, cum uh, vor evolua lucrurile în săptămânile ce urmează. Situația în uh, Guinea-Bissau, doamnă Gomes, uh, este o sursă de îngrijorare majore. Ieri, într-un dialog politic între Uniunea Europeană și Capoverde, am avut ocazia să discutăm situația din Guinea-Bissau. Desigur, este o problemă care preocupă foarte mult uh, Capul Verde, uh, dată fiind afinitatea acestei țări cu Guinea-Bissau. Situația, desigur, uh, creează îngrijoră și în legătură cu traficul de droguri și alte activități ilegale din țară desigur, populația este cea care suferă uh, în urma tuturor acestor evoluții. Este o situație pe care Consiliul uh, a avut uh, ocazia asupra care a avut ocazia să-și spună poziția în trecut și rămâne o preocupare a sa. Sigur, situația în Mali și situația pe plan mai larg în Sahel este o preocupare permanentă a Consiliului. Iată de ce a fost luată această hotărâre la cererea Consiliului de Securitate. Cu privire uh, uh la paradisurile umanitare, unele state membre în trecut au făcut uh, uh propuneri pentru uh, crearea unor astfel de uh, zone Uh, în uh, Siria uh, și, desigur, nu există o poziție bine conturată pe această propunere, mai ales din cauza inexistenței unei unanimități în Consiliul de Securitate, crearea unor coridoare, crearea unor zone sigure, toate acestea sunt menite să protejeze populația care se va deplasa în acele zone. Însă se pare că nu există o poziție unanimă în momentul de față în Consiliul de Securitate. Uh, nu există un acord în această privință. Desigur, situația umanitară este uh, foarte serioasă. În fiecare zi oameni sunt uh, omoriți, omorâți. Numărul celor uciși în momentul de față depășește cifra de 40.000 și este foarte important să punem capăt violenței și să se pună uh, capăt omorului. Iată de ce Consiliul și-a reafirmat susținerea misiunii domnului Brahimi, care după cum știți, uh, face o serie de vizite în uh, țări cheie, începând cu Siria, dar și în țările învecinate, un altul reprezentant și o, state, o serie de reprezentanți ai statelor membre s-au întâlnit cu domnul Brahimi în New York uh, în cadrul săptămânii adunării generale ONU și, desigur, dânsul beneficiază de toată susținerea noastră. Cu privire la ACA, acordul ACA nu există, după cum știți, o poziție comună în Consiliu, însă o serie de state membre, pe baze individuale, uh, au uh, prezentat o poziție și au pus în aplicare uh, Uh, aceste hotărâri în legătură cu uh, produsele care își uh, au originea în teritoriile ocupate. S-au adresat două întrebări cu privire la Cipru și numirea unui nou reprezentant al domnului Barroso, dacă îmi permiteți, o să răspund uh, acestei întrebări după ședință, uh, în discuții bilaterale, pentru că sunt aici în calitate de, înalt reprezent, de reprezentant al înaltului reprezentant. Uh, Știți cât de deschisă sunt în general, dar cred că nu acesta este cadrul potrivit. Uh, discutăm acum întâlnirea uh, Consiliului Afaceri Externe. Sunt gata să discut uh, de-a lung această chestiune cu altă ocazie și pe baze individuale cu membrii care au adresat aceste întrebări. Apoi, a fost adresată o întrebare legată de țările arabe, primăvara arabă, ce face Uniunea Europeană și a fost adresată și o critică sau o îndoială, dacă pot să spun așa, în legătură cu dacă sau nu Uniunea Europeană merită uh, premiul Nobel pentru pace. Aș vrea să reafirm ceea ce s-a spus că luni, în calitate de membri ai Consiliului, uh, în calitate de membri ai uh, Consiliului Afaceri Externe, uh, în ceea ce privește premiul Nobel, asta este o încununare a activităților de la înființare în favoarea păcii. Uniunea Europeană a fost un proiect de promovare a păcii. Nu am uh, asistat la un război mondial în Europa sau în uh, lume de la cel de-al doilea război mondial și, desigur, uh, crearea Uniunii Europene a contribuit în mare măsură la o astfel de realizare. Premiul Nobel pentru Pace este, desigur, și o încurajare pentru Uniunea Europeană de a continua pe această cale. Responsabilitățile sunt foarte mari. Ați menționat problema palestiniană, ați uh, vorbit de primăvara arabă și, desigur, de alte crize uh, în lume. Uniunea Europeană, desigur, nu este singurul protagonist în lume. Există și alte organizații, ONU, alte instituții, Uniunea Europeană joacă să, încearcă să-și joace propriul rol, dar asta întotdeauna în cooperare cu alte organizații internaționale și cu alte organizații regionale. De aceea, în ceea ce privește Siria, lucrăm îndeaproape cu Liga Arabă și vom avea o întâlnire a Ligii Arabe și Uniunii Europene la nivel ministerial. Este a doua întâlnire de acest tip care are loc la Cairo pe 13 noiembrie. Este o ocazie uh, foarte bună pentru ca Uniunea Europeană și Liga Statelor Arabe să discute ceea ce se întâmplă în vecinătatea uh, sudică. E vorba de transformările în curs care au loc uh, în această zonă și intenționăm să continuăm eforturile pentru a susține aceste țări, să vedem cum putem să contribuim în continuare uh, să cooperăm și să susținem uh, celelalte organizații. În ceea ce privește rolul Turciei, sigur, Turcia este o țară care a jucat un rol și dorește să joace în continuare acest rol în regiune. Nu este însă singura țară din regiune. Este o țară importantă, desigur, dar sunt și alte uh, țări importante în lumea arabă care își au propriul rol. Și așa cum am menționat, avem Liga Arabă, care ar trebui să aibă prioritate atunci când e vorba uh, de problemele și evoluțiile din uh, țările primăverii arabe. Sper că am dat uh, un răspuns uh, întrebărilor, mai mult sau mai puțin. Președintele, vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru. Mulțumiri și apreciem faptul că v-ați făcut timp să veniți în Comisia AFET Vă mulțumesc că, că nu aveți probleme la punctul diverse și următoarea întâlnire va fi o întâlnire extraordinară a FED săptămâna viitoare, joi, la uh, Strasburg. Vom avea vot de la 10 la 11.30 joia viitoare. Am parcurs toate punctele uh, Uh, ordinei de zi. Vă mulțumesc. Ședința se suspendă.